Okay, colleagues, can I... Dragi colegi, vom începe reuniunea noastră. Vă rog să luați loc. Vom începe cu raportul din, de la reuniunea coordonatorilor. Avem mai multe reuniuni, mai multe anunțuri de făcut. Nominalizarea raportorilor și a raportorilor pentru aviz avem uh, un raport pe regulamentul 14046 cu privire la Agenția de Securitate Maritimă și grupul uh, socialist și democrat va uh, nominaliza, va numi un raportor pentru acest uh, raport. Cu privire la avizul pentru amendarea directivei 25 pe 2000 cu privire la prevederile pentru tractoarele de pe piață în cadrul schemei de flexibilitate, decizia este următoarea. Doamna Sarah Ludford va lua această, va face acest aviz pentru că ei se ocupă deja de uh, vehiculele non-mobile și de aceea um, ei va continua activitatea pe acest aviz în legătură cu tractoarele de data aceasta. Alte documente pe care le-am primit uh, la coordonatori uh, au dus la mai multe decizii. Raportul uh, despre cetățenia europeană pentru 2010 cu privire la obstacolele în calea tocmirii punerii în uh, desfășurării acestui principiu, apoi raportul cu privire la actul pentru piața unică pentru o economie competitivă de piață socială, am primit o propunere din partea lui Malcolm Harbour, președintele Comisiei IMCO, care cere tra- Comisiei Trans să, propună un, să facă un aviz pe o propunere legislativă care nu cade în competența noastră exclusivă. Coordonatorii s-au pus de acord uh, pentru a întocmi un raport pentru aviz, dar nu în format de raport, ci în format de scrisoare pentru domnul Harbour, integrând anumite comentarii din partea coordonatorilor iar această procedură este singura prin care putem să transmitem un aviz uh, la IMCO la timp pentru ca să putem să ținem cont de calendarul care ne-a fost stabilit. Ei trebuie să termine raportul la sfârșitul lui februarie. Deci, Propunerea a fost ca președintele să transmită o scrisoare cu valoare de aviz președintelui de la IMCO și la următoarea reuniune a coordonatorilor această scrisoare, această scrisoare va fi discutată și se va pune de acord pe un, ne vom pune de acord pe un text comun. Integrarea politicii industriale pentru următoarea următorul deceniu. De asemenea, nu avem, n-am decis alte acțiuni suplimentare și apoi uh, bugetul 2012, decizia coordonatorilor uh, este ca grupul S și D să nominalizeze un raportor pentru procedura bugetară 2012, conform uh, principiului de rotație. Domnul Riche va fi raportor, este raportor pentru 2011 și își va continua activitatea pentru ultimele etape până când aceasta va fi încheiată, această etapă. Deci, se va continua cu raportorul pentru 2011 în, uh, până la sfârșit și după aceea S și D-ul va numi raportorul pentru 2012. În ceea ce privește viitorul fondurilor pentru TNT, coordonatorii au decis să invite Comisia Digi și DigiMove să dezbată diferitele propuneri de finanțare a rețelelor TNT aceste propuneri uh, au dus la un document de lucru scris care, pentru care și-a preluat responsabilitatea președintele comisiei și care va fi discutat în comisie și după aceea cu celelalte comisie. În legătură cu comitologia, doamna Țicău, vicepreședinte, a vorbit de programul 2011, care însă va depinde după, pe, pe tema GNSS ETS și după aceea însă va depinde de avizul ITRE pentru a vedea cum avansăm. Între Comisia Tran și ITRE, LIBE va mai exista o întâlnire pentru a discuta cererea Comisiei Libe de a iniția un raport în proprie inițiativă pe tema securității aviației, iar acest dosar va fi uh, înaintat Comisiei președin, uh, biroului și uh, reuniuni, la reuniunea președintelor vom uh, încerca să acționăm în conformitate cu regula 51. Vom acționa așadar așa cum au decis uh, președinții. Întâlnirea cu foștii membri TRAN. Vreau să vă amintesc că în acest context vom avea o reuniune la Strasbourg și anume pe 19 ianuarie, este o miercuri, de la ora 14 la ora 16 vom vizita mai multe comisii și mai mulți uh, deputați și-au uh, exprimat interesul. Vă rog să vă scrieți la secretariat uh, cine dorește să viziteze Comisia Rinului. Va mai avea loc uh, pe 14 februarie, luni, o reuniune extraordinară a TRAN de la ora 7 la 8 jumate la Strasbourg. Știți că încerc să evit cu disperare reuniunile de comisie la Strasbourg. Totuși avem nevoie de această reuniune pentru că vine vicepreședintele Calas la noi în comisie care dorește să discute cu noi despre reuniunea informală a Consiliului și despre rețelele TNT, care um, vor fi subiectul unei conferințe la Budapesta în săptămâna dinainte. De asemenea, trebuie să știți, colegi, că doamna vicepreședinte Țicău, care reprezintă tranul la STOA, a informat coordonatorii cu privire la conferința STOA de pe 7 decembrie cu privire la ecomobilitate. Având în vedere euro, subiectul Eurovinieta, raportorul El Khadraoui a informat uh, membrii despre întâlnirea sa cu reprezentanții președinției belgiene. Comisia, uh, poziția Consiliului va fi transmisă Parlamentului la jumătatea lui februarie, iar raportorul se va întâlni cu raportorul din umbră pe 7 decembrie pentru a stabili care sunt punctele esențiale care vor fi subiectul negocierilor informale cu Consiliul începând din ianuarie 2011, iar apoi va veni să raporteze la comisia noastră în ianuarie, în la reuniunea comisiei în plen și uh, ne va spune cum vom aborda problema. Cam atâta de la reuniunea coordonatorilor și de la, din partea mea ca punct 8 comunicările președinților. Dorește cineva să spună ceva pe ceea ce am relatat înainte? Dacă nu, atunci uh, presupun că sunteți de acord cu acest raport. Vă mulțumesc. Iar acum trecem la următorul punct și anume votul la punctul 10. Sper că toată lumea are cardul de votare. Haideți să votăm mai întâi de probă. Toată lumea e gata să voteze de probă. S-a deschis votul. Dacă a votat toată lumea, Funcționează? It's nothing personal, Michael. We just doctored your machine last... Nu e nimic personal, Michael. Cred că s-a întâmplat ceva cu mașina ta ieri seară, cu mașina de vot. Is it working now, Michael? Funcționează? Bine. Toată lumea a votat? Who's not got a voting card? Yeah. Okay, so... Nu aveți cardul de vot. Bine, atunci trebuie să ne ridicați mâna de fiecare dată. S-a închis votul. Deci, totul funcționează bine. Nu sunt uh, prea multe persoane de la vreun grup, nu. Domnul Sasoli nu are cardul de vot. Report by Mr. Koch, Air Services Agreement West... Așadar, raportul domnului Koch, acordul între Comunitatea Europeană și Uniunea Economică și Monetară, avem un vot unic aici. S-a deschis votul. A votat toată lumea, s-a închis votul. 32 de votanți, 32 de persoane pentru, se adoptă. 33 cu domnul Sassoli. Următorul punct, raportul doamnei uh, Rosbach, care cred eu va merge la fel de repede ca acesta. Și anume, agenda Uniunii Europene, agenda urbană și viitorul acesteia. Începem cu amendamentul 7, înaintat de către domnul Zeller. Cine este Pentru. Cine este împotrivă? Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 6. Avem un amendament oral din partea raportorului pentru ca adăugarea să fie considerată un paragraf separat, aliniatul 1b. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se respinge, dar haideți să verificăm pentru ca să vedem dacă așa este. Deci amendamentul 6 cu amendamentul oral s-a deschis votul. Everybody voted. A votat toată lumea. S-a închis votul. pentru 19 împotrivă se respinge. Amendamentul 9, Sehnalova, adăugare. Cine pentru împotrivă abțineri. Verificăm. Cred că se adoptă, dar haideți să verificăm din nou. Amendamentul 9 s-a deschis votul. A votat toată lumea, s-a închis votul. Oricum, n-ar fi schimbat nimic pentru că ar fi fost 20 la 14, deci se adoptă. Compromisul dar domnul Cancian încă negocierile de ieri seară probabil de anul aici, compromisul B așadar. Din partea raportorului, cine este pentru? Împotriva, abțineri, se adoptă. Deci 8 cade. 10 acum. 10 în două părți. Prima parte principiul de subsidiaritate și după aceea partea a doua de emphasize. Deci până la subsidiaritate, cine este pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă partea a doua, cine este pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 11. Cine-i pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. 12 a căzut. 13 acum. Vot separat, vot pe părți. Prima parte până la stakeholders. Cine-i pentru? Împotrivă. Cine este pentru? Pentru prima parte până la stakeholders. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Partea a doua, de la taking into account, cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 14. cine e pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Compromisul C. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Ajungem la 22, restul au căzut toate, 22 vot pe părți, de la points out până la users, prima parte și după aceea restul, prim, partea a doua cade dacă cade prima parte. Deci prima parte, cine este? Pentru. Prima parte, cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Deci, partea a doua, cine pentru? Împotrivă. Verificăm partea a doua. S-a deschis votul. Everybody voted. Vote is closed. Dacă a votat toată lumea, s-a închis votul. 17 împotrivă, 17 pentru, deci nu s-a adoptat, s-a respins. Compromisul D. Cine-i pentru? Nu, îmi cer scuze, 23, aveți dreptate. 23, prima parte până la Urban Intercity și regiunile vecine pentru, împotriva, abțineri se adoptă. Partea a doua, de acolo mai departe, cine pentru, împotriva abțineri se adoptă. Compromisul B, cine pentru, împotriva abțineri se adoptă. Acum trecem la 29. Acest amendament este acoperit parțial de către compromisul D, dar trebuie să-l votăm totuși ca supliment, pentru că avem walking, cycling, public transport, car sharing și carpooling care trebuie să fie adăugate. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Putem verifica, vă rog, electronic? S-a deschis votul. Dacă a votat toată lumea, s-a închis votul. 16 pentru 18 împotrivă, se respinge. 25. Cine-i pentru? Împotrivă. Se respinge. 30. De la Van Dalen, cine este pentru? Împotrivă, abțineri, se adoptă. 31, doamna Ayala Sender. Cine pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. 32. cine pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. 33. cine pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. 34. cine pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. 35. cine pentru? Împotriva. Abțineri. Verificăm 35. S-a deschis votul. E o persoană în plus de la F și D, EFD. Să se retragă o persoană de la EFD, vă rog. Yes, you, only got one vote, you see. Uh, Aveți un singur vot la EFT. deci vă rog să scoateți cartela de vot. Perfect. S-a închis votul. Paisprezece pentru 19 împotrivă se respinge. 36 acum. Cine-i pentru? Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 37. cine pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 38. Pe, în patru părți. Prima parte până la sustainable. cine pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Partea a doua. Despre alocarea fondurilor de coeziune. Cine este pentru? împotriva, abțineri, se respinge. Michael, discutăm după ce terminăm voturile, se respinge, pot să scriu o explicație de vot după aceea. Partea a treia. Trebuie să votăm împreună și să ne grăbim. cine pentru, împotriva, abțineri se respinge. Și partea a patra, 15% for walking and cycling, până acolo, cine este pentru, împotriva, abțineri, s-a respins. 39 din partea doamnei Rosbach, pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 40. Vot pe părți, în două părți. Prima parte, emphasis etc. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Partea a doua. cine pentru? Împotrivă abțineri, se adoptă. 41. cine pentru? Împotriva, abțineri, se adoptă. 42. Două părți. Primul text, în afară de fraza Looks at the possibility of broadening the scope of urban mobility rights. Deci, prima parte, fără acest paragraf, cine pentru? Împotrivă, abțineri, se adoptă. Partea a doua, restul, cine pentru, a, împotrivă, abțineri. Haideți să verificăm partea a doua de la 42, s-a deschis votul. Has everybody voted? A votat toată lumea? S-a închis votul. 15 pentru 19 împotrivă se respinge. 44 cine pentru? împotrivă, abțineri. Verificăm 44. S-a deschis votul. A votat toată lumea, s-a închis votul. Se adoptă 17 pentru și 16 împotrivă. 43 din partea doamnei Ticău, cine e pentru, împotrivă, abțineri, Verificăm 43 ca supliment. Cine este pentru? S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă 18 la 16. 45 acum cade. 46. Cine-i pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. 47. cine pentru? Împotrivă. Abțineri respins. 48. cine pentru? Împotrivă. Abțineri. Se respinge 49. cine pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. 50. cine pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. 51, cine pentru? Împotrivă, abțineri se respinge. 52, cine pentru? Împotrivă, abțineri, respins. 53, cine pentru? Împotrivă, abțineri, se adoptă. 54, cine pentru? Împotrivă, abțineri, se respinge. 55. cine pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Și acum trecem la considerente. Compromisul A. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Deci 1, 3 și 2 cad. Trecem la 4. Cine-i pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Și 5. Cine-i pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Trecem la votul final. S-a deschis votul. Cine răbdare? S-a deschis votul. A votat toată lumea. S-a închis votul. 33 de persoane pentru, 34 au votat, unul împotrivă, deci se adoptă. Doamna Rosbach, felicitări! Well done, team. Okay, we go on to... Bun, continuăm la următorul punct de pe ordinea noastră de zi. Eh, domnule Zasada, vreau să vă pregătiți. It gives you five minutes to leave quietly if you want, Hello, Mr. Lightfried is... Have you... Eh, vă dau 5 minute dacă vreți să uh, părăsiți sala în liniște. Domnule Lightfried, vreați să interveniți? Nu. Nu, așteptăm 5 uh, minute, am fost uh, prea eficienți uh, cu votul acesta, deci aveți o pauză, vă dau o pauză de 5 minute, domnul Cancin, și cu mine vom continua cu niște negocieri în particular, deci suspendăm 5 minute. Okay, colleagues. Air transport agreement between Stimați colegi, protocolul de modificare a acordului privind transportul aerian între Uniunea Europeană și Statele Unite. Raportor este domnul Zasada. Înainte de a-l aduce în sală pe domnul Zasada, vreau să vă reamintesc că plenara pe 17 iunie a adoptat o rezoluție în care își exprima îngrijorarea privind restricțiile neechilibrate uh, în ce privește investițiile și că uh, aceste uh, teme rămân în picioare și în lumina propusului cel al treilea protocol, respectiv intrării în a treia fază a negocierilor pentru protocol. Nu știu unde e domnul Zasada, e în sală? Da. Nu v-am văzut că erați în sfatele doamnei Ramunzen. Vă rog, aveți cuvântul. Dziękuję bardzo za głos. Vă mulțumesc, domnule președinte. Bună dimineața tuturor. Aș vrea să ascult opiniile dumneavoastră în legătură cu cea de-a doua etapă a protocolului de modificare a acordului pentru transportul aerian între UE și SUA. Acordul este foarte important pentru că piețele aeriene din ambele entități contribuie împreună la 60, realizarea 60% din cifra de afaceri în transportul aerian mondial. Um, nu avem același uh, uh, confort legislativ ca și partenerii noștri, pentru că uh, Parlamentul European are competențe limitate în, această, în acest dosar. Mai întâi câteva informații de fond. Acordul inițial este în vigoare din 2002 încoace. El conține o clauză conform căreia, dacă nu introducem a doua fază până în noiembrie 2010, acordul eșuează sau cade. Însă, protocolul însă nu este în vigoare, cu toate că el a fost semnat. De aceea, vreau să vă atrag atenția asupra unui raport al unui coleg de al nostru, care arată că acest protocol uh, este avantajos pentru ambele părți uh, în ce privește liberalizarea pieții, posibilitățile suplimentare de, investi- posibilitățile suplimentare de investiții, protecția mediului, dar și întărirea infrastructurii uh, operatorilor aerieni. Un, de asemenea, facilitează accesul la transportul aerian în general. Eu sugerez în acest raport ca să ne concentrăm pe câteva aspecte cheie. Obiectivul uh, principal până la urmă este liberalizarea pieței. Deci uh, trebuie să ne punem întrebarea dacă acordul în uh, forma sa actuală ne aduce mai aproape de acest obiectiv principal și final. În al doilea rând, trebuie să ne întrebăm în ce măsură s-a progresat în Uh, înăturarea obstacolelor, uh, uh, mă refer aici în principal la articolul 21, și Fly America este oare răspunsul corect la beneficiile de care se bucură Statele Unite. Mă refer aici la articolul 7. Ei bine, acordul în sine este foarte bun pentru ambele părți și fără acest uh, acord, uh, practic am pierde toate avantajele de care ne bucurăm uh, deja acum. Și tocmai de aceea vă invit să trecem la cea de-a treia fază a acestui acord și să susțineți raportul meu. Mulțumesc. Președintele, mulțumesc înainte de a da cuvântul membrilor în numele grupurilor politice. Am dorit să ascultăm și Uh, opiniile domnului Caiac și după aceea membrii și după aceea încă o dată domnul Zasada. Domnul Caiac, vă rog. Mulțumesc, uh, domnule Simpson, spune domnul Caiac. Aș vrea să mulțumesc și domnului Zasada. Vreau să mulțumesc uh, membrilor acestei comisii pentru susținerea ce am avut-o din partea lor în negocierile cu Statele Unite. Uh, este un uh, domeniu nou, cel al negocierii cu Statele Unite în domeniul transporturilor aeriene, dar uh, pentru noi acest lucru se întâmplă de șapte ani și s-a desfășurat deja 19 runde de negocieri. În faza, faza a doua a fost adoptată în unanimitate de toți membrii de miniștrii de transport pe 24 iunie și am semnale că de ambele părți ale Atlanticului recepția uh, a fost uh, uh, foarte pozitivă atât din partea aeroporturilor, cât și din partea liniilor aeriene, a asociațiilor piloților și a tuturor celorlalți factori uh, implicați de-a lungul timpului în negocieri. Ce este important la acest acord? Important este că se realizează astfel continuarea unei cooperări între Uniunea Europeană și Statele Unite ale Americii abordarea este de la piață la piață. Deci nu mai vorbim de uh, cooperare între Statele Unite și 27 de piețe individuale, ci este vorba de punerea față în față a pieței europene și a pieței americane. Așa cum a spus-o și domnul Zasada, uh, practic, uh, prin acest acord am liberalizat 60% din traficul aerian mondial. Deci, iată un efect absolut remarcabil. Deci, pe de o parte avem o liberalizare a pieței și pe de altă parte o cooperare în domeniul reglementării pieței. Uh, este foarte important acest din urmă lucru pentru că putem să oferim astfel noi servicii, putem crea noi locuri de muncă, putem facilita traficul și acestea sunt uh, practic uh, succesele primelor două faze. Mult mai important însă este că acest acord Uh, deschide calea pentru noi uh, forme de cooperare în care uh, Europa și Statele Unite încă nu s-au angajat prea mult. Securitate, siguranța aerului, traficului aerian, protecția mediului și așa mai departe. Știți că avem alianțe transatlantice acum care nu s-au născut așa din nimic, ci de pe urma acestei cooperări transatlantice. Pentru prima dată, de asemenea, uh, sunt prevăzute uh, dispoziții cu caracter social. Deci uh, există un angajament pentru punerea în aplicare a acordului cu susținerea piloților de ambele părți ale Atlanticului. De asemenea, există dispoziții foarte, și prevederi foarte importante privind protecția mediului o gestionare mai bună a zbor, zborurilor, o cooperare mai strânsă în cadrul ICAO și, și în ce privește anumite tipuri de servicii este uh, un acord uh, care nu are precedent. Am liberalizat uh, complet piața USUA? Nu. Am, mai este mult de făcut, într-adevăr. Nu a fost nu este posibil să liberalizezi uh, regimul de proprietate și uh, cel al serviciilor de ambele părți ale Atlanticului, dar ambele părți au făcut pași importanți înainte și s-au angajat să înlăture barierele rămase în vigoare. Acest acord urmează a fi revizuit anual uh, de către o, un comitet mixt. Dacă progresul se va considera a fi prea uh, lent, atunci există mecanisme Eh, precum eh, cel al consultărilor la eh, nivel înalt pentru a uni locurile din loc. În ce privește drepturile și libertățile pasagerilor, relația cu state terțe, rămân totuși unele competențe la noi. Comisia consideră că Parlamentul ar putea, prin avizul său, Uh, având în vedere susținerea Parlamentului, să îmbunătățească acest uh, text. Acordul uh, stimulează cooperarea, încearcă să exploateze oportunitățile care se oferă pe piață, este un bun instrument pentru inducerea unor modificări pe termen lung și să nu uităm că mai există și un blestem asupra noastră. Deci dacă nu mergem mai departe, atunci prevederile contractul, acordului inițial pot fi reactivate și am putea să pierdem unele beneficii pe care le-am obținut în timp. Putem să facem mai mult în ce privește uh, regimul de proprietate și controlul? Uh, da. Răspunsul meu este da. Dar avem nevoie de Parlamentul European, de susținerea acestuia, avem nevoie uh, de un dialog între legiuitorii de ambele părți ale Atlanticului. De aceea, în primăvara lui 2011, uh, s-a propus să se uh, organizeze primul forum internațional de investiții în domeniul liniilor, companiilor aeriene. Am dorit ca Parlamentul European să ni se alăture în participarea la aceast, acest forum global pentru că așa s-ar ajunge într-adevăr la un dialog concret între uh, legislatori uh, și ne-am putea asigura de uh, continuarea acestei povești de succes în sector. Negociatorii din domeniul aerian au niște limite care sunt impuse de legiuitori. De aceea avem nevoie de susținerea Parlamentului European. Eh, sunt membri ai comisiei dumneavoastră care au legături și contacte foarte bune cu omologii lor din eh, Statele Unite și iată, aici cred că este un mare potențial ce ar putea fi exploatat. Mulțumesc! Mulțumesc, eh, domnule Caiaca. Înainte de a vă da cuvântul, trebuie să vă anunț că peste 3 minute trebuie să vă părăsesc pentru um, pentru a merge la conferința de presă privind drepturile pasagerilor în transportul rutier cu autocare. Uh, Domnul Leichtfried, pentru SD. Președinte. Domnule președinte, vă mulțumesc. Mai întâi, domnule raportor, în numele domnului El Hadraui, vă mulțumesc pentru excelentul uh, raport. Uh, domnul El Hadraui își uh, cere scuze că nu poate participa direct. el participă la o misiune importantă în Polonia. Pe fond, Credem că acest acord în a doua fază este un pas înainte și nici de cum sfârșitul uh, negocierilor sau al evoluției. Deci uh, sunt unele uh, avantaje, sunt unele ameliorări care față de primul acord, dar, um, dar cu siguranță nu este sfârșitul procesului, după cum spuneam. nu, nu suntem prea mulțumiți în uh, ce privește problema competiție deschisă uh, versus acces uh, dezechilibrat, inechitabil la piețe. Um, credem că față de Uniunea Europeană, Statele Unite încă au foarte mari uh, avantaje și că uh, în raport cu Statele Unite, liniile aeriene europene sunt încă puternic discriminate. O situație pe care nu o acceptăm. În același timp, credem că situația în Uniunea Europeană uh, nu se poate compara în ce, cu cea din Statele Unite uh, în ce privește uh, poluarea fonică. Uh, Europa este un continent cu o densitate a populației extrem de mare, spre deosebire de Statele Unite, unde există foarte mari regiuni practic nelocuite. Și în nu, nu credem că putem susține întru totul uh, dispozițiile legate de această poluare uh, Uh, fonică uh, din uh, acord. Aspectele de mediu din acest al doilea acord sunt un element care cred că merită a fi dezbătut în continuare și um, de asemenea ne bucurăm că posibilitățile de informare și competențele legiuitoare ale Parlamentului în acest domeniu s-au sporit. Însă, pe ansamblu, cred că putem aprecia că aspectele uh, noului acord sunt uh, în general pozitive, dar că acestea nu trebuie să constituie obiectivul final al negocierilor noastre. Um, la, trebuie să ne gândim la sfârșitul acestui proces, la sfârșitul dezbaterilor, dacă vom uh, vota în favoarea Uh, textului dumneavoastră, pentru că pe lângă aspectele pozitive există și unele aspecte negative și nu putem considera acest nivel atins în negocieri ca fiind nivel uh, final. Doamna Bilbao. Buenos días a todos y a todas y gracias, presidente. Bueno, como hemos... Mulțumesc, domnule președinte. După cum s-a auzit, uh, uh, în decembrie 2010 urmează fi semnat cel de, cea de, acordul în cea de-a doua fază a sa. Parlamentul are deocamdată competențe limitate în ce privește acest acord, însă am dorit să există o mai bună informare și comunicare în viitor în ce privește membrii acestei instituții. Deci, este un acord important, având în vedere că piața UE a, reprezintă, piața aeriană a UE reprezintă cel, circa 60% din traficul mondial. Însă, este important ca acest acord să fie și unul echilibrat. Două aspecte ne îngrijorează pe noi în grupul nostru parlamentar deosebi. Deci odată să existe un acces echilibrat și echitabil pentru că deocamdată există un mare dezechilibru în favoarea Statelor Unite, cu acces eh, limitat pentru companiile aeriene europene. Și apoi mai există și eh, aspectul eh, de protecția datelor cu caracter pasional. Trebuie să-i protejăm pe cetățenii europeni, dar și pe cetățenii americani. Și de aceea cred că trebuie să mai progresăm în uh, privința standardelor internaționale care protejează uh, pe, uh, pe sfera privată a tuturor cetățenilor și garantează acest lucru. Rezoluția ce am adoptat în iunie 2010 reflectă foarte clar termenii pe care ALDE îi consideră esențial pentru acest dosar. Deci vrem să existe un acces fără restricții. Noi studiem uh, așadar uh, fondul textului și ne gândim dacă nu cumva la începutul cei de-a treia faze să uh, obținem un grad maxim de liberalizare a pieței, furnizând astfel și um, cele mai bune posibilități pentru investiții, pentru cooperare de ambele părți ale Atlanticului. Uh, credem că în ce privește coordonarea uh, s-au făcut pași importanți, așa cum a subliniat și Comisia, dar nu s-a ajuns suficient de departe. Deci uh, felicităm părțile pentru progresele pe care le-au făcut, dar încă mai sunt multe de făcut până la atingerea obiectivului principal și, și ultimativ. Iată care sunt uh, rezervele pe care le are grupul meu parlamentar. Am, început, am uitat, uh, domnule președinte, să, uh, să-mi cer scuze în numele raportorului din grupul meu pentru că se află într-o misiune. Mulțumesc. Doamna Müssenberger. Doamna Lichtenberger. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Trebuie să vă spun că nu sunt la fel de optimistă în legătură cu acest acord. Știu că mai multe persoane și-au exprimat rezervele în legătură cu el. Dar, de fapt, situația este în felul următor. La accesul la piață există în continuare bariere foarte puternice în calea investițiilor europene în Statele Unite, care însă nu sunt reciproce. Deci, la noi, pentru întreprinderile americane, nu există aceleași bariere. Un al doilea element pe care vreau să-l menționez este că Reglementarea comună în acest domeniu funcționează în felul următor. Un SUA indică ceva și ne spune ce trebuie să facem și majoritatea Europei este de acord. Până acum nu facem decât să facem același lucru pe care îl fac și ei sau să respectăm ce ne spun. Niciodată nu s-a preluat până acum ceva de la Uniunea Europeană în Statele Unite. din contă, trebuie spus că și în domeniul securității, până acum, Statele Unite sunt cele care definesc ce trebuie să adăugăm ca măsuri, ce trebuie să facem pentru combaterea terorismului și probabil că pe viitor uh, va trebui să trimitem și întreaga istorie familială și toate poveștile noastre personale în Statele Unite, dar eventual poate trebuie să spunem și care sunt uh, care sunt uh, strămoșii feminini uh, la șaptea generație și așa mai departe. Întrebarea este ce face Uniunea Europeană de fapt pe această scenă și nu trebuie uitat că Uniunea Europeană are reguli foarte bune în domeniul securității. Nu am constatat însă că avem același impact pe Statele Unite. Deci eu am oarecum o ușoară problemă cu faptul că se crede în continuare că Uniunea Europeană joacă un rol foarte important, deși nu este așa. Din păcate, rolul mi se pare mult prea minor momentan și cred că mai trebuie să facem foarte multe pentru a îmbunătăți această situație. Nu se poate vorbi de o colaborare egală. Din păcate, Europa urmează, orbește ceea ce spune SUA și acest lucru trebuie oprit. Avem uh, instituții comune aceste instituții oferă mare parte, chiar dacă nu întotdeauna suntem de acord, dar oferă o soluție și un input interesant, dar din partea Statelor Unite, de fapt, nu a existat o reacție similară de genul să preia ceea ce au dezvoltat europenii. Deci, pe scurt, la punctele esențiale nu există, de fapt, niciun progres în noastră. Mi se pare foarte păcat că este așa, pentru că mi se pare că această cooperare este extrem de importantă și cred că trebuie să ieșim din, această, din acest impas. Se vorbește foarte mult, există foarte multă retorică, foarte multe declarații de intenție, dar eu cred că nu se face nimic concret. Și uh, trebuie să ne gândim ce facem în domeniul uh, mediului, de exemplu, trebuie să reducem problemele de poluare fonică și de poluare cu uh, carburant. Cred că nu putem spune, deci, că în toate aceste domenii avem o cooperare bună. Statele Unite sunt în anumite domenii mai departe decât noi, dar totuși există și puncte la care Uniunea Europeană ar putea să învețe SUA ce să facă. Eu cred că mai există potențial de îmbunătățire și acordul trebuie revizuit și trebuie analizat și rapoartele intermediare trebuie să fie considerate. S-au mai uh, schimbat lucrurile de la ultimul raport intermediar, dar eu sunt foarte dezamăgită de aceste strategii când uh, cineva, când Statele Unite dau semnalul, noi imediat sărim și suntem de acord. Nu aceasta este, după părerea mea, o colaborare pe picior de egalitate. Mulțumesc! Mulțumesc. Are cuvântul domnul Groș. Mulțumesc, domnule președinte. Atunci când vorbim despre aceste rapoarte și de aceste, despre acest acord, este ca la o conciliere. Poți să spui da sau nu în final, la pachetul final, poți să ai curajul să faci pasul înainte sau poți pune la îndoială întregul acord. Eu admir optimismul exagerat al Comisiei în acest domeniu, felul în care se prezintă lucrurile în acest domeniu, dar probabil că acesta este parte din angajamentul ei. Nu vreau însă să fiu exclusiv ironic, dar cred că din partea Comisiei s-a văzut că există un angajament puternic și Bineînțeles că nu am atins toate obiectivele pe care le-am stabilit. Am fost la Washington cu o delegație mică uh, dar cu speranțe mari și ne-am întors cu o delegație mică și speranțe mici. Era destul de clar ce se va întâmpla. Relația dintre Uniunea Europeană și SUA în acest domeniu nu a corespuns deloc ideilor cu care am plecat de aici. Însă, important este ca siguranța, mediul și concurența să rămână teme esențiale, dar legătura dintre aceste teme trebuie să fie garantată mai bine. Dacă mâine concurența suferă din cauza mediului sau invers, sau, din, sau suferă aspectele sociale, nu vom putea spune că ne-am atins obiectivele. Și nu putem să ne atingem obiectivele neapărat spunând doar nu, pentru că atunci trebuie să ne întoarcem la acordurile bilaterale între statele membre ale Uniunii Europene, statele membre în nume individual și, state, și uh, Statele Unite ale Americii. Deci trebuie să știm ce dorim. Eu sunt pentru a face un mic pas înainte, gândindu-ne, bineînțeles, și la uh, ideea de a pune o întrebare Comisiei dacă își imaginează că Parlamentul trebuie să spună tot timpul da. Eu cred că Parlamentul este mai puternic acum și că trebuie implicat mai puternic în întregul proces. Noi putem pune întrebări, avem posibilitatea uh, să discutăm despre aceste teme în, cu mai multe ocazii, dar în forurile importante trebuie să fie foarte clar că dacă vrem să susținem aceste acorduri, Parlamentul trebuie să joace un rol mult mai important. Aceasta ar fi foarte important pentru mine, pe lângă pasul înainte pe care eu îl consider indispensabil. Acest pas ar fi un pas important pentru noi în competențele noastre ca Parlament European și cred că trebuie să jucăm un rol important în acest domeniu. Așadar, eu aș dori să-i mulțumesc uh, raportorului, vreau să mulțumesc Comisiei și în numele PPU-ului aș vrea să spun de asemenea că noi susținem acest acord. Merci, Groș. la parole. Mulțumesc, domnule Groș. O să-i dau cuvântul acum înapoi domnului Caiaca din partea Comisiei. Thank you very much. Uh, I, I have very little to say at this stage. Mulțumesc, domnule președinte. Uh, nu am prea multe de spus. Am ascultat acest schimb de opinii foarte franc. Uh, v-am prezentat uh, ce am reușit noi să facem uh, din partea Comisiei. Respect opiniile com- membrilor Comisiei și înțeleg că unii dintre ei ar dori să obținem mult, să obținem mai mult. Și eu mi-aș fi dorit acest lucru pentru că negocierile acestea au fost foarte, foarte dificile. 7 ani, 19 de runde, 27 de țări. Um, pot să vă spun că statele membre au uh, uh, salutat în unanimitate și cu atitudine extrem de pozitivă acordul. Industriile de ambele părți ale Atlanticului la fel, și aeroporturile, și piloții deci toți aceștia consideră că ceea ce se întâmplă acum este un pas înainte în direcția cea bună. Nu am ajuns la sfârșitul cooperării și dezvoltării ei, dar am făcut lucruri care nu au mai fost făcute înainte în istorie. De acum încolo, nu mai există relații bilaterale ale statelor membre cu, cu Statele Unite, ci există doar un singur acord semnat între Uniunea Europeană și Statele Unite. Există doar o singură instituție, Comitetul, Comisia Mixtă, Comitetul Mixt, care monitorizează cooperarea și consolidarea ei. Există uh, uh, comitete speciale pentru siguranță, pentru mediu, pentru protecția consumatorilor, care uh, coordonează eforturile. Avem posibilitatea de a ne pune de acord cu americanii în ce privește diferitele măsuri. Și, doamna Lichtenberger, pot să vă asigur că lucrurile nu se întâmplă așa cum ziceați dumneavoastră, că americanii spun ceva și noi sărim în schemă. Nu. Încercăm să găsim abordări compatibile și va fi foarte dificil să avem un singur set de reguli pentru armonizarea aviației transatlantice. Dar dacă ne respectăm reciproc prerogativele, vom găsi soluții. Vom putea să evităm și să preîntâmpinăm contradicțiile și vom uh, putea să prevenim uh, uh, situațiile dificile pentru pasagerii de ambele părți ale Atlanticului. De ce? Pentru că vom avea un cadru de reglementare, vom avea principii, vom avea comitetul mixt de coordonare. Mulți dintre dumneavoastră au vorbit despre accesul la piață. Într-adevăr, există aici uh, anumite uh, limitări. Uh, SUA limitează accesul la 25%, cât vreme Uniunea Europeană limitează accesul la 49% din active. Bun, aici dumneavoastră vă puteți asuma rolul de a modifica legislația, da? pentru că Parlamentul European și Congresul American sunt legiuitori aici. Deci, uh, eu prevăd uh, pentru viitor o foarte strânsă uh, colaborare între instituțiile legiuitoare de cele două părți ale Atlanticului. Pentru că dumneavoastră și omologii dumneavoastră puteți face ceva în această privință. Și pentru a răspunde domnului Groș, Uniunea Europeană ar saluta o implicare mai mare și un rol asumat mai important al Parlamentului European în această privință. După cum v-am spus, intenționăm ca, la, ca în anul viitor să găzduim un forum al investitorilor cu participarea uh, legiuitorilor de ambele părți ale Atlanticului uh, pentru a uh, soluționa aceste chestiuni. Aveți contacte foarte importante, aveți misiuni pe care le desfășurați la omologii dumneavoastră. Și, într-adevăr, aveți și așteptări foarte mari, foarte bine, dar și problema este una dificilă. Însă, eu mă aștept să avem uh, progrese. Deci uh, noi, noi uh, avem, am ajuns uh, pas cu pas să ajungem la relații transatlantice în cadrul unui acord care, care face, posibile, face posibilă colaborarea în cele trei mari alianțe globale în condiții foarte civilizate, fără restricții. Și eu cred că Parlamentul European se poate implica mai mult în viitor. Deci, uh, problema se pune, parul e pe jumătate gol sau pe jumătate plin. Pentru unii dintre noastre nu e suficient de plin la jumătate. Dacă acest acord însă va merge înainte, atunci vom avea posibilitatea să umplem paharul. Și cândva vom putea să spunem că avem în sfârșit un, o piață uh, uh, aeriană, a transportului aeriene uh, bine funcțională și liberalizată de cele două, pe cele două maluri ale Atlanticului. Comisia și-a, s-a achitat de mandatul său pentru negocieri. Parlamentul acum trebuie să-și asume viitoarele acte legislative. Dar dacă Parlamentul nu este mulțumit, atunci trebuie să spună un cuvânt foarte clar în această privință. Mulțumesc. Madame Lichtenberger voudrait rajouter quelque Înainte să dau cuvântul raportorului, doamna îl mai dorește să spună ceva. Mulțumesc foarte mult pentru expunerea dumneavoastră. Am o singură întrebare. SUA au primit acum ce și-au dorit. Care este motivația pentru America pentru a negocia în continuare acum? Pentru că, de fapt, acum nu mai suntem decât noi cei care vrem ceva. Noi am dat uh, Americii ceea ce își dorea, iar SUA a zis, da, poate că o să vă dau și vouă ceva, o spun așa foarte pe șleau, uh, și vreau să știu care este acum criteriul esențial pentru a determina dacă paharul este pe jumătate plin sau pe jumătate gol. Eu nu văd unde mai există motivație pentru Statele Unite pentru a continua negocierile cu noi, pentru că au primit exact ce au vrut. Deci pentru mine acesta este un punct esențial. Bineînțeles că întotdeauna un acord este un pas într-un proces foarte lung. Însă, Trebuie să garantăm la fiecare etapă că partea cealaltă mai are ceva de așteptat, deci mai are o motivație să continue negocierile. Dacă ei și-au primit ce au vrut, au buzunarele pline, de ce să mai rămână în joc? Noi, din păcate, am primit doar o salut cordial și nu ne-am primit deloc uh, ce am dorit. Deci vreau să știu de unde vă luați acest optimism incredibil că Statele Unite mai, are, mai au vreo motivație să continue negocierile. O motivație adevărate, nu faptul că ni se pare că suntem drăguți sau li se pare lor că suntem noi drăguți. Cred că trebuie să ne gândim mai bine care este motivația lor. Iar acum, în situația cum o văd eu în momentul de față, nu prezintă nicio motivație din partea cealaltă pentru a continua negocierile. Mulțumesc! Mulțumesc! Puteți răspunde, domnule Caiaca. Nu, cred că greșit, spune domnul Caiaca. SUA are multe motivații și cred că au fost uh, foarte multe lucruri au rămas deschise și depinde de progresul viitor. Statele Unite nu pot controla uh, ceea ce se va întâmpla cu uh, companiile aeriene, nu are toate drepturile de um, exercitarea principiului de libertate pe care îl avem noi și de asemenea mai există și un mecanism de motivare care funcționează. Deci e foarte greșit să spunem că ei au primit tot ce au dorit și noi nu. Nu e adevărat, nimeni nu și-a atins momentan obiectivele pentru că încă nu s-a liberalizat piața în totalitate. Dar pentru a finaliza această etapă trebuie totuși să punem pe picioare un sistem de motivații și de um, să zicem, provocări pozitive care ar putea să motiveze Statele Unite să obțină ceea ce mai dorește să obține. Noi, ei nu au obținut încă toate drepturile. Noi avem anumite drepturi din partea Statele Unite, Statelor Unite cu privire la uh, spațiul comun, dar cred că în acest joc între drepturile pe care le avem, noi trebuie să facem un pas doar dacă fac ei un pas de asemenea în legătură cu dreptul la proprietate, la ownership-ul uh, canalelor uh, de circulație și așa mai departe. Cred că acesta este un proces continuu și de aceea cred că nu aveți dreptate. Mulțumesc. Să... Dau cuvântul acum raportorului cel mai bine, domnului Sasada. Bardzo dziękuję, bardzo dziękuję wszystkim za tą bardzo interesującą dyskusję. Mulțumesc foarte mult uh, pentru această discuție colegilor care au intervenit. Fiind că acest subiect este foarte de actualitate, așa cum am spus la începutul discuției, este bine că are loc un astfel de schimb. Nu am vrut să vă pun uh, bețe în roate atunci când uh, am făcut afirmațiile pe care le-am făcut la început. Nu put, bineînțeles că se pot uh, discuta probleme precum poluarea sonoră, reducerea acesteia și schimbul de date, datele PNR și așa mai departe, sau programul Fly America și uh, faptul că companiile aeriene europene beneficiază de un anumit tratament sau nu. Trebuie să momentan sunt tratate ca un subcontractor și, de fapt, nu pot semna niciun acord direct. Foarte multe lucruri mai pot fi spuse despre acest subiect și sunt foarte bucuros că există disponibilitate de cooperare cu raportorii din umbră de la celelalte grupuri politice. După cum am zis la început, valoarea acestui acord este faptul că există. Dacă noi nu vrem să votăm acest acord, atunci trebuie să ne întoarcem la prima zi a negocierilor și probabil să pierdem foarte multe din succesele pe care le-am înregistrat până acum. Dacă m-ar întreba cineva ce părere am eu despre această a doua etapă a acordului, aceasta mie mi se pare destul de ambițioasă. Bineînțeles că nu am atins toate obiectivele. Sunt foarte multe obiective, foarte multe chestiuni care mai urmează să fie rezolvate chiar în a treia rundă de negocieri. Eu cred că Parlamentul European va avea mai multe de spus în legătură cu ceea ce se va întâmpla în cea de-a treia rundă. În orice caz, îngrijorările noastre de astăzi nu sunt justificate, suficient de justificate pentru a vota împotriva acordului. Aș dori să repet încă o dată ce am mai spus, și anume că este un document foarte important și aș dori să recomand tuturor colegilor să ne exprimăm îngrijorările în uh, nota explicativă. Din păcate nu putem introduce niciun amendament pentru că, deși unele aspecte ar merita poate atenția noastră, Însă, pentru ca să răspund la unele din părerile exprimate aici, doamna Bilbao și doamna Lichtenberger, înțeleg uh, îngrijorările dumneavoastră, foarte multe îngrijorări sunt justificate. Aș vrea să votez pentru acest document, deși am aceste îngrijorări uh, foarte clare, dar cred că vom mai avea ocazia să discutăm despre aceste probleme și că vom putea, în a treia rundă de negocieri, să înlăturăm uh, motivele de griji. În orice caz, eu vreau să vă mulțumesc foarte mult pentru susținerea dumneavoastră, pentru avizele și uh, recomandările pe care le-ați făcut și aș vrea să țin cont de ele, bineînțeles, vă mulțumesc. Merci, M. Zada. On a bien compris qu'il y avait un souci de symétrie et d'égalité. Vă mulțumesc, domnule Zasada. Să sperăm că aceste elemente de negociere prin care Parlamentul dorește să fie implicat în acest proces vor avea un rezultat pozitiv. Acum vom continua, dacă nu ați fost destul de vorbăreți, <laughs> o așteptăm pe doamna Liutaro, care va prezenta raportorul permanent pentru a discuta marile obiective strategice cu privire la aspectele bugetare și ale politicii noastre. La ora 10 jumătate, deci facem o pauză de țigară. Okay, colleagues. Um... Bine, dragi colegi, haideți să reluăm ostilitățile. Um, avem timp până la 12, un schimb de opinie cu Comisia Șure. Um, deci vom trata punctele 13 și 14 împreună. Spania, v-ați găsit uh, legătura audio? Bine. Foarte bine, spune președintele. Așadar, uh, mă gândeam să tratăm împreună subiectele 13 și 14 de pe ordinea de zi. Ne bucură foarte mult că avem aici în mijlocul nostru pe doamna Iuta Hauk, uh, din uh, președinta Comisiei Șur, și pe colegul dânsei, Vă mulțumim că ați găsit uh, timpul uh, necesar să ne putem întâlni aici. Um, știm cât de important uh, este comisia dumneavoastră și credem, ca și dumneavoastră, că comisia noastră și comisia noastră, de fapt comisiile noastre, sunt cele mai importante din toat, dintre toate comisiile Parlamentului ăsta. Da. Și Tocmai de aceea ne eh, bucură foarte mult să auzim din partea dumneavoastră ce mai faceți dumneavoastră în comisia dumneavoastră, pentru că și noi vrem să colaborăm foarte bine cu dumneavoastră și cu comisia dumneavoastră. Deci vă dăm cuvântul și vă mulțumim foarte, foarte mult eh, pentru faptul că v-ați găsit timpul să veniți aici în mijlocul nostru. Mulțumesc, eh, spune doamna Hawk. Evident că Comisia Transportului este cea mai importantă comisie din tot Parlamentul ăsta, că fără transport n-am ajunge nicăieri, nu-i așa? Adică maxim pe jos sau cu bicicleta. Bun. Dar cu, eh, cu bicicleta sau pe jos nu ajungem chiar așa de departe și nici chiar atât de repede cum ne-am dorit noi. Ei bine, lăsând gluma deoparte, câteva cuvinte despre eh, Comisia noastră și despre modul de lucru pe care ni l-am uh, propus. Și apoi colegul meu, Salvador, care este raportor, va uh, pătrunde ceva mai mult în uh, subiectul nostru de discuție. Um, am primit, am fost mandatați în iunie anul curent am fost constituiți și ne-am constituit după pauza, vacanța de vară. Ehm, munca noastră ehm, se prezintă în trei faze. Prima fază ehm, tocmai se apropie de sfârșit în prima fază a ă, activității grupului nostru ne-am ă, preocupat de aspectele orizontale ale muncii noastre, deci am dezbătut ă, problema valorii adăugate a europene, ne-am gândit cum cum poate fi tradusă strategia Europa 2020 în bugete raționale uh, Eh, deci eh, am vorbit și despre perspectivele financiare 2013-2020. Apoi am încercat să, eh, să analizăm modul în care trebuie să se modifice bugetul nostru pentru a, a putea pune în aplicare această strategie. De exemplu, ieri și alaltă ieri am avut o audiere pe patru teme la care am invitat uh, experți externi uh, de marcă care s-au pronunțat uh, în legătură cu bugetele, bugetul nostru și relația acestuia cu cele trei obiective majore pe care strategia 2020 le, și le propune. Ne-a oferit puncte de vedere diferite și unele abordări orizontale și ne-a oferit și unele idei cel puțin pentru noi, revoluționare. Deci, uh, uh, ni s-a spus uh, ceva de genul, uitați de micile linii bugetare, sunt tot, cu totul ineficiente, trebuie să reformați politica de coeziune, trebuie să investiți în agricultură și în, în cercetare și dezvoltare. Mă rog, au fost tot felul de idei pe care eu cel puțin le-am considerat a fi revoluționare. Nu știu dacă ele vor prinde contur, însă cine știe, s-ar putea ca statele membre să, să fie până la urmă de acord cu, cu afișarea unui, unui spirit comunitar mai, mai, mai fățiș, și să fie de acord cu, cu aplicarea la nivel, nivel comunitar a ceea ce statele eh, naționale reglementează oricum eh, acasă la ele. De fapt, eh, experiența ne-a învățat că statele membre au nevoie de multă muncă de convingere pentru a gândi și în continuare într-un spirit comunitar. Asta a fost prima fază așadar. Și în a doua fază vom de- demara pe 13 eh, ianuarie. Vă invităm cu drag la reuniunile noastre. Deci, eh, eh, în cea de-a doua fază vom trata temele sectoriale. Vom vorbi de, tot în 13 ianuarie despre politica agrară, despre politica de coeziune, vom vorbi despre cercetare și dezvoltare și despre rețelele TNT, ceea ce e o temă importantă pentru dumneavoastră. Iar după încheierea acestei faze eh, de dezbateri privind politicile sectoriale, eh, colegul Salvador va eh, redacta un raport. Sună obligație, dar știu că el o face cu mare plăcere. Și acest raport va fi convenit inclusiv cu dumneavoastră, astfel încât în mai să putem uh, adopta în comisie uh, raportul și să supunem în iunie uh, plenului acest raport, să-l supunem la vot. Obiectivul nostru este să putem mobiliza cel puțin trei sferturi din numărul total al uh, deputaților pentru a avea o legitimitate suficientă pentru raportul nostru. Dacă avem trei sferturi din o susținere de trei sferturi, vom avea o putere suficientă și vom avea și reprezentare geografică foarte bună, deci nord, sud, est, vest, care să susțină uh, acest proiect. Știm că eurosceptici nu vor uh, considera uh, demn de a fi susținut acest raport. Uh, deci nu vrem 100% și nu vrem nici măcar uh, cu atât mai puțin nu vrem 100%, dar cam trei sferturi dintre deputați credem noi că ar fi bine să se realieze acest proiect. Metoda de lucru în comisia noastră este odată determinată de reuniunile de eh, comisie și reuniunile coordonatorilor eh, pentru pentru fiecare reuniune a comisiei, Salvador eh, redactează în prealabil niște documente de reflexie care vine și să structureze dezbaterile noastre. Din documentele de reflexie cu, incluzând toate sugestiile și observațiile colegilor, se vor naște mai apoi documente de lucru. Working documents. Și aceste documente eh, de lucru, eh, la rândul lor, eh, vor fi publicate pe pagina Comisiei noastre de specialitate pentru a putea fi consultate ca expresia a unor uh, dezbateri care au ajuns până la urmă la un uh, consens. După cum, uh, cum știți, avem 50 de membri și 48 de supleanți și pot să vă spun că participă și foarte mulți dintre membrii supleanți la reuniunile noastre, ne ajută în dezbateri. munca noastră vrem să o desfășurăm ca un demers paralel la, uh, la uh, dezbaterile um, serviciilor de specialitate ale Comisiei. Uh, comisia a constituit un așa numit task force care se preocupă de aceleași probleme. Comisia dorește ca la sfârșitul lunii iunie, începutul lunii iulie anul viitor, să prezinte propunerea sa uh, legislativă. Deci dacă vrem să uh, influențăm într-o oarecare măsură ideile, uh, Comisia în propunerea sa legislativă, atunci sigur că raportul nostru uh, Uh, trebuie să fie cunoscut Comisiei înainte de această dată, respectiv raportul nostru trebuie să fie redactat uh, în strânsă uh, colaborare cu Comisia. Comisarul de resort este acela care este cel care ține legătura între Task Force-ul Comisiei eh, Europene și Comisia noastră de specialitate, este comisarul eh, responsabil pentru buget. Când comisarul nu este eh, în măsură să participe, directorul său general participă și ne face această legătură. Eu cred că mă pot opri aici și îi dau cuvântul lui Salvador care eh, bănuiesc că vă va spune mai multe pe fondul problemei. Vă rog. Muchas gracias a ambos presidentes y gracias a, a los colegas como Dominique. Que... Domnule președinte, mulțumesc și colegii mele de la Comisia Bugetară care se ocupă de legăturile cu Comisia Specializată pentru Cheltuieli, a Comisiei de Transporturi și Comisia Specializată în sensul opus, cel al bugetului. Este bine că debutații lucrează în cadrul la două comisii foarte diferite, care păstrează o legătură Comisia de Buget și Comisia de Transporturi pentru pregătirea și funcționarea comisiilor nu am ce să adaug, pentru că președinta a prezentat tot modul nostru de lucru. De aceea mă voi referi la opinia pe care Comisia de Transporturi, prin persoana domnului Simpson, a emis-o. Deci, Comisia Sure a creat un prim document de reflexiune și îmi voi permite să încep să reflectez asupra faptului că avem poziții critice care au modificat poziția raportorului. Obiectivul nostru este să ajungem la un consens pentru că acesta este mesajul politic al Parlamentului European. Pentru a pregăti viitoarele perspective financiare avem nevoie de o unanimitate, dacă se poate, în cadrul Parlamentului European. În ceea ce privește politica de transporturi, încă nu am discutat, de aceea avem nevoie de părerea dumneavoastră, care ne va permite să cunoaștem opinia Comisiei de Transporturi, care a fost uh, obținută în ultima perioadă de discuții. Cum se vor prezenta viitoarele perspective financiare? Încă nu știm unde, ce poziție va avea politica bugetară în perspectivele financiare viitoare, dacă acestea vor conține foarte puține linii pentru cheltuieli în cadrul unei structuri corespunzătoare pentru strategia pentru 2020. La prima vedere, doamna Falcă și eu, după ce am ascultat experții și deputații, nu vedem clar legătura între strategia 2020 și exercițiile financiare viitoare. Ca întotdeauna, ideile Comisiei Europene sunt prea vagi. Pentru a se putea realiza într-o procedură concretă pe 5 sau 10 ani. De aceea trebuie să ne gândim poate la lucruri pe termen mai scurt. După cum uh, ați expresat și noastră în avizul dumneavoastră, valoarea adăugată este evidentă. Pentru bugetul european și strategia 2020. Deci ați făcut sugestii cu care suntem de acord în mare măsură. Comisia bugetară a constatat în perspective financiare actuale că nu se prevede prea mult pentru, res, res, sus, pentru rețelele europene. Este o greșeală care trebuie corectată, deoarece complică dezvoltarea infrastructurilor. Aceste rețele sunt fundamentale pentru viitorul Europei. Documentele de reflexie pe baza cărora lucrăm în cazul Comisiei citează două exemple. care fac dovada că o politică comunitară poate să aducă o valoare adăugată europeană. Și acest lucru este important pentru atribuirea de fonduri în viitor. Deci există dezvoltări și cheltuieli în materie de dezvoltare a resurselor rețelelor de transporturi. Dacă trecem de la un buget de 20 de țări la un buget european, există un efect de multiplicare care este foarte favorabil pentru infrastructurile de transport. Deci suntem de acord cu punctul 6 și 7 al opiniei dumneavoastră. Acestea sunt punctele fundamentale pentru viitor și pentru perspectivele financiare care trebuie să financeze în cea mai mare măsură posibilă aceste rețele. La punctul 8 discutați despre strategia 2020. se spune că o finanțare trebuie să fie suficientă pentru aceste rețele. Vom trata aceste rapoarte cu Banca Europeană de Investiții, care este principalul furnizor de fonduri. Și la punctul 9, se regăsește părerea întregii comisii care solicită o sporire a finanțărilor în perspective financiare pentru rețele de transport. Alte comisii specializate în problemele bugetare acționează în același sens. Politica de coeziune trebuie să financeze infrastructurile, iar bugete naționale trebuie să aducă o contribuție la finanțarea infrastructurilor naționale. În ceea ce privește bugetul comunitar, acesta va pune la dispoziție fonduri pentru pro- proiecte transeuropene. Suntem de acord cu Comisia Sure că este util ca factorii bugetari să cunoască că, practic, întreg bugetul pentru RET a fost deja afectat, distribuit, ceea ce înseamnă că fondurile vor fi insuficiente. Deci Comisia Sure și Comisia de Buget vom discuta mai în detaliu aceste aspecte relative cu Galileo și Marco Polo, care sunt niște proiecte ale Comisiei Europene. Ne vom ocupa de proiectul Galileo în cadrul bugetului și vom solicita o sporire a finanțării pentru acesta. Dar deoarece planificarea bugetară nu funcționează corect în Uniunea Europeană, a fost nevoie să se transfere fonduri de la politica agricolă către Galileo, ceea ce este o politică bugetară care nu ne convine pentru că aici se ascund uh, realitățile bugetare europene și aceasta răpește fondul de la agricultură. În orice caz, aceste două proiecte ne arată valoarea adăugată pe care o poate aduce bugetul. Suntem de acord că trebuie să privim lucrurile la nivel transeuropean, Vă mulțumesc, domnule președinte. Va fi foarte util ca mai încolo, când vom discuta perspectivele și când vom discuta de negocierile bugetare. În încheiere, vreau să spun că returile trebuie să fie privite din această perspectivă a valorii adăugate europene. Aceste politici trebuie să fie examinate cu atenție în viitor. Salvador, da, Mulțumesc foarte mult, Salvador. Dacă îmi permite acum să-mi introduc oarecum raportul meu, pentru că discutăm despre amândouă punctele punct de pe ordinea de zi pe de care le-am vorbit înainte și poate așa deputații vor putea să ia cuvântul și pe baza acestuia, fiind dat că sunt într-adevăr expert pe această temă. M-am bucurat foarte mult să aud ce ați spus în legătură cu valoarea adăugată europeană. Cred că aceasta trebuie să fie și una dintre prioritățile pe care să ne stabilim atunci când vorbim despre rețelele de transport TNT. Dacă suntem pentru rețeaua transeuropeană de transport TNT, deci 27 de state membre care trebuie să fie interconectate, ceea ce încercăm noi să facem este să încercăm să găsim o prioritate în acest proiect transfrontalier, să folosim ceea ce avem momentan pe această bază. Doamna Ayala Sender a vorbit despre rolul pe care îl poate juca aici Barcelona și acesta este și exemplul pe care l-am dat de mai multe ori. Știu că facem progrese atunci când am făcut această legătură, atunci, într-adevăr, suntem uh, pe ruta către Damasc, cum se spune. Dar, în orice caz, uh, este foarte important să știm că transportul este, în general, pentru economia europeană peste 4,6% din PIB-ul Uniunii Europene. Și noi considerăm că de aceea acest uh, sistem eficient de transport este vital pentru viitorul european, atât dintr-o perspectivă economică cât și dintr-o perspectivă socială și din perspectiva de durabilitate. Ceea ce ați spus în această dimineață este foarte încurajator, pentru că aceasta arată că practic mergem în aceeași direcție. Suntem de părere că este nevoie de o mai bună coordonare a rețelei TNT și a fondului de coeziune, dar eu salut faptul că în momentul în care spun astfel de propoziții, Comisia Regii imediat sare ca pe arcuri și cred că eu încerc să încep să le atac fondurile care li se cuvin lor. Dar nu despre asta este vorba. Este vorba de a încerca să folosim mai bine fondurile de coeziune și de celelalte fonduri, folosim și fondurile structurale. Despre aceasta este vorba. Iar noi, Comisia pentru Transport, putem să contribuim la această folosire mai eficientă. Am încercat să ne întâlnim uh, cu membrii Comisiei Regii pentru ca să vedem care sunt uh, îngrijorările lor și să încercăm să-i calmăm, să înțeleagă că nu vrem să le furăm farfuria și să vedem de asemenea și care este părerea lor, dar noi credem că există spațiu pentru a îmbunătăți eficiența fondurilor de coeziune și folosirea lor în domeniul transportului. Trebuie însă să ne gândim cum putem face acest lucru mai eficient, pentru că, de fapt, aglomerațiile urbane sunt una dintre problemele cele mai grave. Acestea sunt, fiind o problemă însă care nu se limitează la statele membre din estul Europei. De fapt, nici nu-mi place să mai spun noile state membre, pentru că mă întreb câte state membre trebuie să fim pentru ca să nu se mai numească aceste state noi membre. Dar Congestia urbană, aglomerația, este o problemă pe care o întâlnim în toată Europa și întrebarea este cum am putea să rezolvăm această problemă cu stru- fondurile structurale și nu numai cu fondul de coeziune. Ați vorbit despre Galileo. Galileo, practic, s-a născut în această comisie și, de fapt, acum a ajuns la Comisia pentru Industrie. Nu ne-a bucurat foarte mult acest lucru, dar Comisia a luat această decizie oarecum și ne-a uimit dar aceasta este situația. Oricum, viitorul Galileo, precum și viitorul lui Single Sky sau Cezar, este la origine varianta de a aduce o valoare plus valoare adăugată a întregii Uniuni Europene. Dar întrebarea este dacă oare chiar se întâmplă așa. Nu cred că se întâmplă așa. Și aceasta este și problema. Trebuie să încercăm să vedem cum putem colabora cu guvernele, cu sectorul privat pentru a finanța mai bine aceste proiecte. Acum, în legătură cu Marco Polo, ați vorbit de Marco Polo înainte. Aș vrea doar să menționez un lucru. E vorba de comisia. Aceasta este Comisia pentru Transport și Turism. Avem un rol mai important acum prin tratatul de la Lisabona care conferă câteva puteri Parlamentului în domeniul turismului însă nu avem nicio linie bugetară aferentă pentru turism. Zero. Pentru turism nu avem linie bugetară. Ceea ce am încercat să facem, așa cum veți vedea probabil în alineatul 16 din proiectul meu de raport, este să încercăm să arătăm că turismul este de fapt cel mai important angajator al Uniunii Europene și că potențialul dezvoltării economice care vine din turism este extrem de mare. Nu e vorba numai de țara dumneavoastră sau țările din regiunea mediterană, ci e vorba de felul în care putem să folosim moștenirea naturală și culturală din Europa. Da, eu vin din țara industriei, Revoluției Industriale și și aici există un potențial. Mă întreb cum am putea dezvolta acest tip de turism, pe cum și turismul sustenabil, folosind, după cum ziceam, moștenirea naturală și culturală din Europa. Am încercat anul acesta prin rubricile bugetare pe care le aveam, dar deși Dominic a făcut tot ce putea, nu s-a ajuns la un rezultat. După cum zice Arnold Schwarzenegger, we will be back, ne vom întoarce, mai auziți de noi și vom încerca să găsim pe undeva ceva fonduri pentru a găsi, a finanța și turismul. Mă încurajează însă să aud ce ați spus dumneavoastră și uh, colega noastră de la Comisia Vecină, pentru că este important să știm că nu e vorba că noi vrem ca voi să ne dați totul. Noi vrem să oferim și noi ceva, vrem să ne ajutăm reciproc, încercând să avem o perspectivă asupra Europei în general și să avem o voce, un cuvânt de spus în domeniul transportului, ceea ce mi se pare firesc. Și vrem să ne iubească Comisia Șure, bineînțeles. Matias, Poți să iei cuvântul în numele PP-ului. So, ich möchte auch. Mulțumesc. Și eu vreau să mulțumesc uh, celor doi uh, colegi pentru uh, prezentările lor introductive. Având în vedere evoluțiile ultimelor ani, este foarte încurajator și bucurător să avem și astfel de ocazii în care o comisie face cunoștință cu altă comisie. Noi ne aflăm aici în Comisia pentru Transport și Turism și așa cum a spus și Brian, ar trebui să avem ca obiect al activității 20% din bugetul Uniunii Europene și 18% din angajații din Uniunea Europeană. Deci uh, uh, puține comisii cred că pot să se laude cu o astfel de sferă de influență. Dar, așa cum a spus și colegul meu Michael, există și dezavantaje Sigur, cine este activ consumă uh, și de mai mulți ani am uh, încercat să, să facem în așa fel încât prin acțiunea noastră să uh, minimizăm efectele secundare nedorite ale transportului și turismului. Fără turism și transport, dar mai ales fără transport uh, uh, și dezvoltarea acestuia, nu, piața nu s-ar fi dezvoltat și mobilitatea oamenilor nu ar fi cea care este de fapt astăzi. Tocmai de aceea credem că TNT reprezintă dosare foarte importante, dar comisia noastră face mult mai mult decât să dezbată doar problema TNT. Uh, în domeniul legislativ am fost cel puțin la fel de activ ca și Comisia de Mediu. Deci eh, nu ne-am ocupat doar de proiecte eh, din diferitele state membre, ci ne-am ocupat eh, și de liberalizarea pieței, de accesibilitatea mai bună la piață. Am, am creat noi porți de accesibilitate la diferite meserii. și, de fapt, nu o să găsești niciun domeniu al industriilor care este atât de reglementat ca și domeniul transporturilor. Deci am, am formulat accente, am formulat impulsuri și cred că ne aflăm uh, aici um, într-un, într-un domeniu care din când în când este luat în vizor și de alți colegi din alte comisii, dar um, uh, Tocmai de aceea Comisia, uh, uh, strategia europeană 2020 este foarte importantă pentru noi, pentru că putem, prin colaborarea la formularea acestei strategii să, să, să contribuim la obiectivele uh, pe de dezvoltare pe termen uh, mediu și lung ale Uniunii. Uh, sperăm că prin colaborarea tu dumneavoastră să putem susține în, plin, mai, în plen mai bine decât până acum temele noastre predilecte. Acum, dacă vine vorba deja de viitor, trebuie să formulăm niște eh, priorități, trebuie acestea să le eh, eh, consacrăm și prin măsuri bugetare. N-am nicio iluzie că, că nu vom primi, de fapt, mai multe fonduri bugetare în viitor. Sunt convins că va trebui să facem treabă mai bună cu bani mai puțin. Ah, și uh, Eh, tocmai de aceea trebuie să ne asigurăm de o mai bună coordonare cu toate sectoarele eh, conexe. Eh, opțiunea 1 sau opțiunea 2 în dosarul despre care vorbim nu cred că este o alegere esențială. Cred că, cred că ar trebui să propunem o nouă metodologie în lumina noilor obiective ale Uniunii Europene ceea ce trebuie să se reflecte și în buget. Și transportul poate juca un rol interesant aici. Cooperarea cu Comisia Regii va fi foarte importantă, de exemplu. Uh, nu că am dori să punem noi mâna pe anumite fonduri care ar fi inițial destinate regii, dar uh, în condițiile în care două, până la un sfert din buget, buget este cheltuit pentru transport și mobilitate, în condițiile în care Uh, în multe regiuni se fac investiții care contravin uh, principiului interoperabilității între rețele și așa mai departe, cred că merită să colaborăm cu această comisie și să colaborăm, de exemplu, și pentru, cu Comisia de Mediu. Deci, în loc să duplicăm eforturile noastre, să lucrăm de multe ori unul împotriva celuilalt, cred că merită să uh, cooperăm mai strâns, să reflectăm mai bine caracterul european plan al uh, activității noastre și atunci în uh, și atunci în dosarele uh, importante, cum sunt cele de mediu, de exemplu, putem vorbi pe un singur glas și nu pe, în două, într-un cor de 27 de voci. Se pune întrebarea, vom avea la dispoziție noi fonduri, nou, vom avea noi venituri? Transportul, să știți că e un sector care se reinventează de fiecare dată. Uh, uh, odată cu finalizarea dezbaterii pe tema eurovinietei, se va constata că da, de fapt există posibilitatea creierii acestei surse suplimentare de venit, da? Uh, însă ă, banii care vor fi realizați ă, de pe urma transporturilor trebuie ă, reinvestiți în sectorul transporturilor, a cercetării în, în domeniul transportului și mobilității. Nu cred că sectorul transporturilor și al mobilității trebuie să văzut doar ca o sursă suplimentară de bani. Nu așa trebuie să se întâmple. Trebuie să legăm problemele de fond și probleme financiare. În același timp, dacă vom uh, începe să vorbim despre parteneriatele public-private, trebuie să oferim partenerului privat uh, niște stimulente, să arătăm că merită să se facă investiții într-un domeniu sau altul. Deci, um, acest uh, sector PPP Uh, ar trebui să fie exploatat mai mult și făcut mai atractiv uh, pentru, pentru partenerii uh, privați. Eu cred că cred că în domeniul transporturilor există multe șanse aici de exploatat. Deci earmarking-ul, PPP-urile sunt foarte importante și împreună cu Comisia Regii, cu alte comisii, cred că putem să uh, Eh, colaborăm mai bine pentru eficientizarea fondurilor europene în eh, favoarea unor beneficiari europeni. Mulțumesc, doamna Ayala Sender. Și în principiu agradecer enormemente. Vă mulțumesc, domnule Garcia, pentru prezentarea obiectivelor acestei comisii foarte importante, care face un lucru, o muncă foarte valoroasă și ne va ajuta să fim pregătiți pentru bătălia despre cum să avem un buget multianual rezonabil cu un adăugarea unei valori suplimentare pentru cetățean. Văd că există păreri contrare, pesimiste, prin care încă nu am auzit nici părerea comisiei. Deci am uh, ajuns pe câmpul de bătălie, dar încă nu am câștigat lupta. Perspectivele pentru 2011-2013 în domeniul cercetării și dezvoltării vom lansa un apel la bunăvoință. Doamna Haug și au exprimat păreri pozitive că după 2013 o nouă etapă care va permite mobilitatea infrastructurilor europene, cu atât mai mult cu cât Statele Unite au adoptat deja un mare program de investiții în infrastructură, și nu mă mai refer la China și la alte țări. În materie de infrastructură pot să menționez Africa de Nord sau Africa de Sud, unde Nigeria sau Africa de Sud sunt în fază de dezvoltare, de creștere. Europa nu trebuie să rămână în urmă. Trebuie să trimitem un mesaj politic clar că aceste infrastructuri sunt necesare dacă dorim să avem o mobilitate mai mare și dacă ne referim la vulcan, trebuie să evităm probleme viitoare cu un astfel de vulcan islandez care ne-a paralizat în mare parte economia. Deci economiile care se fac printr-un mod mijloc de transport, cum ar fi zbor, zborurile, iar uh, transportele terese nu au putut contribui la atingerea obiectivelor noastre. Deci trebuie să ne concentrăm asupra utilizării căilor ferate. Acesta este semnalul politic pe care trebuie să-l trimitem în cadrul perspectivelor financiare și dacă punem accentul pe căile ferate, trebuie să existe și un sistem de securitate care să protejeze drepturile pasagerilor și trebuie să mizăm pe o tehnologie europeană de vârf. În prezent avem înregistrat progrese pentru crearea unui sistem de comunicații terestre pentru pasagerii căilor ferate și pentru mărfuri, dar problema sunt, o frontierele. Statele membre investesc la nivel național, dar Uniunea Europeană trebuie să trimită un mesaj puternic că vor exista investiții în acest sens. Vor exista mai multe inovații, mai multe locuri de muncă, vom fi mai competitivi în raport cu ceilalți În ceea ce privește securitatea aeriană, și mă refer și la restul mijloacelor de transport, trebuie să existe un sistem de, comun de emitere a biletelor, pentru că acesta este un obstacol pentru mobilitate. Dacă nu trimitem aceste semnale politice spunând că trebuie să investim, atunci ceilalți ne vor depăși. Americanii, japonezii și chiar și chinezii. Un avertisment pentru domnul Garega, care a vorbit despre Banca Europeană de Investiții și de parteneriatele public-private în materie de infrastructură. Este vorba de alte finanțări și se încearcă găsirea de soluții eficiente. Domnule Simpson a menționat uh, nodurile urbane și problema buteiajelor, dar și a conexiunilor între aceste noduri și rețelele transeuropene. Cetățenii cunosc aceste probleme de mobilitate în orașe și problema de securitate. Deci înțeleg că fondurile structurale și de coeziune trebuie să fie incluse dacă dorim să încercăm să gestionăm aceste fonduri în funcție de priorități, dar aceste priorități au fost pentru dezvoltarea altor regiuni. Deci cred că datorită ajutorului Comisiei Sure vom putea miza pe un buget care se va insista asupra infrastructurii de transport și de mobilitate. Aceste investiții se fac pe tehnologiile de vârf care să investim doar pe baza bugetelor și să așteptăm rezultate după aceea nu este foarte eficient. Mulțumesc uh, foarte mult și eu pentru faptul că ați venit în rândul nostru. Um, transportul e important, pentru că dacă n-ar fi important, n-ați fi nici dumneavoastră în mijlocul nostru. Dar uh, vreau să vă dau două cifre. Vrem să combatem um, uh, modificările climatice, ceea ce nu, pute, nu este posibil uh, că fără schimbarea principiului uh, paradigmelor în domeniul uh, mobilității. Uh, emiterea de CO2 a crescut, s-a redus cu, 3, cu 35 a crescut cu 35%, în ce scuze, în timp ce uh, eficientizarea energetică a clădirilor a reușit să reducă consumul de CO2 cu uh, doar 10%. Deci, uh, Uh, succesele noastre sunt atât de minore încât uh, trebuie să ne întrebăm, uh, mergem în direcția cea bună sau, sau ce, trebuie să, ce putem noi face să schimbăm lucrurile? Cred că prioritățile sunt cele greșite în Europa. Um, cineva a spus ieri în legătură cu proiectul Stuttgart 21, gara din Stuttgart, că Paris-Bratislava nu este o rută majoră de transport și în mod asemănător au fost stabilite și alte priorități. Fiecare stat a vrut să participe, dar fiecare stat a, fost, stat a fost suficient de egoist încât să nu participe efectiv atunci când a venit vorba de contribuții bănești. De exemplu, tunelul Brenner, tunelul către Torino, alte proiecte nu au fost finanțate deloc din partea Franței. Da? Ă, ă, ă, tunelele și căile de comunicație pentru Italia, dacă sunt importante pentru Italia, nu, neapărat important, nu sunt neapărat importante pentru alte țări. Și nu se poate ca noi să ne dorim doar niște lucruri fără a aprecia consecințele financiare. Deci toată lumea vrea să participe, dar nimeni nu vrea să-și asume răspunderea pentru mine este foarte important că dacă vrem să vorbim de rețele europene, să avem în vedere și finanțarea segmentelor uh, uh, transfrontaliere. Pentru că, pentru că știm că transportul uh, în zonele frontaliere nu este considerat prioritar de către statele membre. Asta se întâmplă. Și tocmai de aceea eu nu vreau să particip la identificarea unor uh, noi, uh, la identificarea unor noi surse financiare. Asta face PPE-ul de 20 de ani. Nici nu vreau să uh, mobilizez uh, structurile, fondurile structurale pentru rețelele TNT, ci trebuie să verificăm și să revizuim prioritățile noastre în domeniul uh, transporturilor. Avem suficiente uh, exemple negative din Spania și din Germania. În Spania, de exemplu, de la aderare încoace, s-au construit autostrăzi, autostrăzi minunate, prin, cu cofinanțare de 80% din partea Uniunii Europene, numai că uh, atunci când folosești aceste autostrăzi, uh, treci cam o dată la o jumătate de oră uh, pe lângă camioane. Și observ pe șoseaua națională care merge în paralel cu autostradă, că este o mare aglomerație și un abuteaj de camioane. Deci am finanțat o minunată autostradă, dar care prin taxele autostradale face ca tot traficul să se transfere pe șosea naționale. Da? Deci, la noi, nimeni nu și-ar nimeni, la noi nimeni nu și-ar cumpăra un Mercedes acasă, dar să țină în garaj pentru că, de fapt, consumă prea mult și ar vrea să meargă cu, cu Volkswagen Polo la piață. Da? Uh, alt exemplu negativ din Germania, în, uh, pentru construcția autostrăzii prin uh, pădurea din Turingia am cheltuit deja 6 miliarde, um, se va mai construi încă an bun acolo, dar nici măcar nu s-a nici nu s-a prevăzut continuarea traseului până în Austria. Sau să vorbim despre cel mai important coridor, Rotterdam-Genova. Elveția a construit toate tunelurile, toate căile ferate. Germania încă n-a făcut absolut nicio legătură între rețeaua elvețiană și, și rețeaua proprie, pentru că nu este interesată. Deci, imediat ar trebui, de fapt, blocate fondurile pentru statele membre atunci când acestea nu își îndeplinesc obligațiile asumate în niște proiecte europene. s a spus că cine nu își îndeplinește obligațiile va trebui să plătească bani înapoi. Și asta cred că trebuie să fie uh, uh, uh direcția în care să ne um, îndreptăm. Uh, care să fie valoarea adăugată europeană? Eu cred că transportul, transportul trebuie dezvoltat în zona uh, de frontieră și în nodurile supraaglomerate. Um, de exemplu, uh, Stockholm-Copenhaga ar trebui continuat ca traseu până la Rostock, Berlin, până la Viena? de ce trebuie, de ce trebuie dus eventual uh, prin Hamburg, care este deja oricum un nod? Da? Deci, inițiative pentru rezolvarea acestor probleme nu există. Și până nu uh, uh, ne distanțăm de aceste fantezii megalomane, de, de proiecte uriașe, până atunci uh, nu vom putea să uh, nici să renunțăm la ideile noastre de identificarea unor noi surse de finanțare. Nu, domnilor, avem nevoie de mai multă inteligență, nu de mai mulți bani. Deci trebuie să avem, avem nevoie de bani, dar trebuie să și putem gândi ce să facem cu acești bani. Vă mulțumesc. Okay, Mr. Zila. Mulțumesc. Domnule Zila, da, mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Mă bucur foarte mult să salut reprezentanții Comisiei Jure, președinta și raportorul. Eu lucrez, fac parte din Comisia CRIS și aș vrea să vă atrag atenția că n-ar trebui să facem aceleași greșeli pe care le-a făcut și Comisia noastră temporară. Noi am început uh, cu uh, un document de lucru, dar de fapt raportul cerea colegilor să trimită sute și mii de amendamente. De fapt, 90% din aceste amendamente au fost respinse înainte de vot. Deci am reușit să scădem numărul de amendamente la votul din comisie și din plenară. Acum, pentru ca să revenim la activitatea dumneavoastră, eu cred că vă revine o sarcină foarte dificilă. Este foarte dificil să explicăm contribuabililor de ce perspectiva financiară are nevoie de uh, un buget foarte mare începând din 2014. Foarte multe guverne au luat măsuri de austeritate în Uniunea Europeană și în statele membre și de ce este foarte dificil să convingem opinia publică de faptul că avem nevoie de fonduri suplimentare pentru bugetul european, începând din 2011 chiar până și în 2014. Știți că societatea este foarte pesimistă și consideră că lucrurile nu sunt deloc roz în momentul de față. Avizul din partea Comisiei TRAN pe care noi îl pregătim, vreau să spun două lucruri despre el. Pe de o parte, sunt convins că valoarea adăugată europeană trebuie să fie sporită. Pe de altă parte, Iar, uh, pe de altă parte, trebuie să știm că în Europa Occidentală, unde există mai mult uh, densitate de populație, unde Germania, de exemplu în Franța, în Alpi, întotdeauna va fi nevoie de o valoare adăugată suplimentară pentru construirea unor rețele uh, suplimentare față de rețelele periferice, de exemplu. Iar statele membre noi, cu acest nume pe care nu îl folosim bine, într-adevăr sunt de acord cu Brian, uh, au și ele o infrastructură foarte slabă de transport. În mod tradițional uh, au, uh, a existat o legătură cu între ele prin, în sistemul comunist, care era foarte prost organizat prost organizat în general uh, față de Europa Occidentală. Avem nevoie de aceste interconexiuni, iar valoarea noastră adăugată va fi întotdeauna mai uh, slabă și întotdeauna beneficiile vor fi mai mici decât în Europa Occidentală. După părerea noastră, la punctul 9, ați văzut că cerem o sumă clară pentru proiectele TNT pentru statele membre noi și sunt de acord cu această cerință. Știm cu toate acestea că resursele bugetare ale guvernului sunt foarte limitate și, de fapt, nu există decât pentru noi un singur proiect uh, în uh, zona baltică pe care putem să-l folosim. Dacă vrem să, să suplimentăm fondurile, trebuie să luăm probabil uh, fonduri din alte domenii, cum ar fi agricultura sau alte domenii importante și pentru noi este foarte greu să susținem acest punct. Politicienii noștri au probleme atunci când discută în momentul de față despre transport. Ei foarte des uh, au fost legați de sistemul feroviar rus, de exemplu, înainte și este foarte greu să purtăm negocieri acum cu partenerii ruși. Pentru că aceștia consideră că investițiile în Rail Baltica sunt în sistemul feroviar Baltica este foarte sunt foarte proaste și că nu merită, pentru că pe de altă parte, nu, ei consideră că uh, rușii consideră că este nevoie de o legătură mai puternică comercială pentru ca să lege estul de vest și vestul de est mai degrabă decât nordul de sud dar pentru noi este foarte important să avem această interconexiune cu uh, sistemele feroviare din Uniunea Europeană. Eu cred că aceste subiecte însă sunt foarte complexe și sunt gata, bineînțeles, să dau și părerea mea la șure. Mulțumesc, domnul Riche. Merci, Monsieur le Président. D'abord remercier. Mulțumesc, domnule președinte. Trebuie să-i mulțumesc reprezentanților Comisiei Sure pentru munca lor. Comisia de Transporturi își lucrează asupra organizării transporturilor din Europa și a pregătit directive și regulamente care permit asigurarea deschiderii pieței, interoperabilitatea, armonizarea. Deci toate aceste maniere prin care putem face să funcționeze sisteme de transport. Dar aceste sisteme de transport trebuie să existe, ca infrastructura să fie adaptată. După cum s-au menționat anterior țările din Est, nu le voi spune noile state membre. Deci, Comisia de Transporturi, care prezintă o problematică importantă asupra mediul înconjurător și turismul, care reprezintă 15% din PIB-ul Uniunii Europene, această comisie nu are o capacitate operațională asupra bugetelor de investiții în transporturi. Deci, dispunem de aproximativ un miliard de euro pe an prin intermediul agenței și executive TENT, dar în materie de planificare vorbim de sute de milioane de euro. Deci trebuie să ne adresăm în altă parte pentru a găsi bani pentru infrastructura de transport. Deci, cum s-a spus deja, este o problemă de actualitate că prin intermediul Comisiei Regii vom găsi mijloace în Europa pentru a le putea aloca transporturilor. E vorba de multă diplomație pentru că Comisia Regi nu are nicio intenție să renunțe la fondurile lor și trebuie să discutăm pe probleme specifice. Aproximativ 20% din fondurile lor merg înspre infrastructurile europene, rețele transeuropene, dar restul sunt alocate altor categorii. În materie de probleme de politică regională, nu este vorba de conexiuni la scară europeană. Deci trebuie să ne adresăm Comisiei Regii să își modifice puțin maniera de funcționare cu privire la probleme bugetare. Deci nu le vom lua fondurile, ci trebuie să discutăm cu ei. A doua sursă de fonduri posibilă se află în uh, resursele noi, care este un subiect pentru Comisia Bugetară și statele membre nu trebuie percepute obligatoriu ca noi impozite. Deci, cum am spus Mateo anterior, 20% din fonduri se provin din eurovinete și Multe state au control direct asupra acestor resurse, deci pentru moment le aplică pentru proiecte de infrastructură rutieră naționale. Există și, capacități directe de discuție. În al treilea rând, mă refer la Comisia de Buget. Există resurse noi care pot fi redistribuite în cadrul bugetului european după mimica doamnei președinte, ne dăm seama că există constrângeri bugetare și prin strategia Lisabona vor exista noi responsabilități care se vor redistribui către transportul. Deci problema există în cadrul bugetului, că nu controlăm toate resursele și distribuția acestora este dificilă. Deci acesta este subiectul pe care trebuie să-l discutăm cu Comisia de Buget. Și pentru a încheia, cu privire la turism, am susținut cât am putut de bine aceste propuneri, dar Comisia susținea pe bună dreptate că după tratatul de Lisabona, existând o nouă competență cu privire la turism și importanța economică a acestuia, raportat în produsul intern brut, trebuie să introducem noi proiecte pilot în acest sens. Toate noile proiecte au fost uh, amânate în buget pentru că, după cum spunea și Salvador, nu există un acord cu Consiliul asupra finanțării noilor responsabilități conținute în tratatul de la Lisabona. Deci nu există nicio perspectivă bugetară pentru turism înainte de 2013 și cred că și în 2012 și în 2013 se va întâmpla același lucru și că capacitățile pe care ne putem baza sunt cele scăzute pe care le avem în prezent și trebuie să ajungem să convingem Comisia și mai ales statele membre Parlamente Naționale Consiliului că nu merită să se atribuie responsabilități europene noi dacă nu putem să acoperim neces- deci necesității financiare ale acestora. Deci, dacă 20% din PIB și 30% din poluare revin transporturilor, și este un aspect strategic la nivel european asupra infrastructurii și noi nu avem control asupra mijloacelor bugetare alocate acestuia. Mulțumesc, domnule președinte. Vreau și eu să felicit atât pe doamna Utahau cât și pe domnul Gariga Poledo pentru prezentarea făcută. Uh, Uh, și chiar îi rog ca în uh, raportul Comisiei uh, Șure și ulterior în verificarea implementării acestui raport să ne sprijine în a obține un procent cât mai important din bugetul comunitar pentru politica de transport. Spun acest lucru întrucât politica de transport este esențială pentru asigurarea coeziunii economice și sociale uh, a Uniunii Europene și pentru dezvoltarea economică și competitivitatea Uniunii. Aș uh, dori să subliniez faptul că regretăm noi, Comisia de Transport, faptul că până în prezent Comisia Europeană nu a prezentat uh, Cartea Albă privind viitorul uh, politicii de transport. Și regretăm acest lucru întrucât dezbaterile privind viitoarea perspectivă financiară au început, Uh, au început dezbaterile privind viitorul politicii de coeziune și uh, din această perspectivă aș uh, dori să aveți în vedere în, ca în viitoarea perspectivă financiară anumite politici esențiale pentru transportul european. De exemplu, programul Naiades, care expiră în 2013, programul Marco Polo, bugetul TNT. Deci toate aceste proiecte și politici prioritare pentru transport să poată fi uh, continuate și după 2013. Uh, de asemenea, cred că ar fi important uh, să fie elaborată o listă a tuturor instrumentelor financiare disponibile pentru politica de transport și, evident, a cerințelor viitoare pe cât posibil. În ceea ce privește proiectul Galileo, vreau să subliniez că acesta este strategic pentru Uniunea Europeană și trebuie asigurate resurse financiare pentru implementarea proiectului Galileo, inclusiv pentru cercetare, cercetarea necesară dezvoltării serviciilor, deci aplicațiilor dedicate. În ceea ce privește un transport mai ecologic, Uh, din păcate, acest lucru nu s-a reflectat până acum în buget și, de altfel, nimic legat de schimbările climatice nu s-a reflectat uh, până în prezent în bugetul uh, comunitar. Sperăm ca și în politica de coeziune transportul să aibă un procent cât mai important, dar, de asemenea, am dori ca um, să vă întreb Uh, dacă, și cred că raportul dumneavoastră ar trebui să conțină uh, și un răspuns la întrebarea cum au accesat statele membre uh, resursele financiare comunitare existente pentru transport. Dacă au fost accesate în mod eficient și dacă nu, ce măsuri, ce recomandări ar trebui făcute Comisiei, astfel încât în exercițiul financiar bugetar următor să creștem eficiența acestor fonduri. Și ultimul lucru pe care aș vrea să-l precizez se referă la partea de cofinanțare, de exemplu pentru TNT asigurată de către statele membre. Noi vom începe discuția privind viitorul TNT, dar în baza noilor reglementări uh, europene, Comisia uh, aruncă o privire și asupra bugetelor naționale și cred că ar fi important uh, ca pentru proiectele europene să ne asigurăm că partea de cofinanțare este reflectată și în uh, bugetele naționale. Asta ca să sporim și eficiența utilizării fondurilor europene. Vă mulțumesc. Thank you. Before I ask Mrs. Mulțumesc. Înainte să-i dau domnului Hau cuvântul pentru ca să răspundă și domnului Gariga, Domnul Reuter, director general al DigiMova, care a fost aici alături de noi în, pe parcursul acestei discuții, poate dorește să mai spună ceva. Mulțumesc foarte mult, uh, Brian. Mulțumesc foarte mult și doamnei Hag și domnului Gariga pentru prezentarea foarte interesantă pe care au făcut-o. În mod evident, trebuie să vă spun că nu sunt aici pentru a vă spune ce va prezenta Comisia în ceea ce privește bugetul. Însă vreau să spun câteva cuvinte în legătură cu dosarul pe care îl gestionăm noi. E vorba de dosarul uh, în domeniul transportului. Trebuie să ne amintim și de cifre peste aproape 5% din PIB, 14% din uh, cheltuielile bugetare care sunt alocate transportului, de asemenea o, o cifră importantă, bineînțeles care ține cont și de turism și un lucru pe care ar trebui să îl mai considerăm este faptul că Europa este în continuare lider în, uh, în, în, în general în acest domeniu. Mă gândesc aici la uh, politica maritimă 40%, mă gândesc la aviație și la uh, trenurile de uh, mare viteză, mă gândesc la sistemele de gestiune a traficului. Suntem lideri în toate aceste domenii și trebuie să nu riscăm să pierdem acest atu. Foarte multă lume spunea că alte regiuni din lume încep să facă progrese foarte mari, China, SUA, în, și investesc foarte mult în transport. Eu cred că suntem de aceea la un moment de intersecție oarecum. Suntem într-un moment foarte important, într-un moment crucial, pentru că, după cum au zis-o și colegii, Trebuie să ne pregătim pentru o schimbare majoră în sistemul de transport, pentru că ne îndepărtăm de la sursa de uh, energie care este petrolul. Petrolul este o resursă rară la ora actuală și a devenit și mult prea scump. Trebuie de aceea să intervenim cu o schimbare majoră în schemele vechi prin care abordam transportul înainte. Acesta este de aceea momentul în care noi, în Uniunea Europeană, avem o șansă să dezvoltăm un proiect de adevărată valoare adăugată, pentru că lucrurile, într-adevăr, s-au schimbat. În acest sens, ne gândim în momentul de față la rețelele transeuropene într-o manieră foarte diferită. Ne gândim, de exemplu, după cum știți și voi, uh, dumneavoastră să creăm un, o rețea cheie, o rețea nucleu, care să aibă puncte nodale și să aibă, de asemenea, mai multe centre de conectare prin uh, sistemul intermodal. E vorba aici de smart, deci de transporturile inteligente, ecologice și inclusive uh, și sustenabile în domeniul politicilor de transport. Ne-am gândit foarte mult și la uh, colaborarea dintre Comisia Rege și Comisia Tran, cred că noi la Comisie începem să avem într-adevăr o gândire unitară cu colegii noștri de la Direcția pentru Politică Regională. Ne gândim deja la un, uh, un cadru de finanțare comun, e vorba de un transfer de 43 de miliarde de euro care vin de la fondurile de coeziune și sunt dedicate transportului, 8 miliard, miliarde vin de la rețelele transeuropene, 60 de miliarde au fost mobilizate prin BEI, și mă gândesc aici la împrumuturi, bineînțeles, un volum total de 200 de miliarde pe care trebuie să îl uh, prevedem pentru aceste rețele. Deci o, un buget destul de mare pe care momentan nu-l avem, dar lucrăm în continuare pentru a-l obține. Și cred că în perioada următoare vom obține mai mult. Aș vrea de asemenea să ne îndepărtăm de la ideea că rețelele acestea nu sunt concrete. De fapt, ele sunt foarte concrete pentru că Galileo n-ar fi existat dacă nu ar fi existat linia de proiect 15. De asemenea, banii pentru cercetare au fost, uh, au fost uh, esențial și banii pentru rețeaua transeuropeană. Iar uh, managementul traficului internațional, kilometri, mii de kilometri de tehnologie europeană care au fost uh, lansate în afara Uniunii Europene, o intervenție fără microfon din sală, 6 până la 7 mii și sperăm ca până în 2020 30 de mii, răspunde interlocutorul de la Comisie. Ce am dezvoltat acolo, așadar? Am dezvoltat cercetarea, inovarea, deci funcții model și apoi am folosit banii pentru trans, rețele transeuropene pentru a pune în aplicare rețelele de securitate și toate celelalte tehnologii inteligente care țin de rețelele transeuropene. Plus eh, alte două aspecte care mi se par importante. Inovarea, de care vorbeam înainte, vorbeam de ceea ce trebuie să pregătim, uh, trebuie să lucrăm uh, pe combustibili alternativi, pe mașini, vehicule mai curate, pe infrastructură ecologică, programe de cercetare. Toate acestea sunt uh, priorități esențiale pe viitor. Iar apoi, în legătură cu finanțarea inovatoare, știm că banii nu vor fi suficienți, deci finanțarea inovatoare va fi foarte importantă. Unul dintre exemplele model va fi, de exemplu, să încercăm să unim mai multe proiecte în care transportul să joace un rol de lider. Cred că putem arăta și că parteneriatele public-private pot funcționa și în cadrul proiectului Cezar. 2 miliarde de euro au sunt mobilizate pentru acest proiect, 600 de milioane din partea bugetului uh, european și 6.700 de milioane de la Eurocontrol și o ultimă treime din partea industriei. Deci iată din nou un exemplu în care am fost lider în uh, ceea ce privește finanțarea alternativă a proiectelor. Mulțumesc, domnule președinte, pentru faptul că mi-ați dat ocazia să comentez aceste aspecte. Mulțumesc foarte mult, domnule Roy. Salvador, poate vrei să spui ceva, vrei să tragi o concluzie. Cel mai bine te las pe tine. Iuta, bine, Iuta. Mulțumesc foarte mult. Um, ähm, Am venit aici tocmai ca să auzim ceea ce aveau să ne spună colegii, dar și domnul director general. Vreau să revin doar pe scurt la mandatul pe care Comisia Sure o are. Mandatul nostru este cu totul alt decât cel al celelalte comisii eh, speciale. Obiectivul nostru este foarte clar. Până în iunie 2011 trebuie să aducem în fața plenului raportul nostru, care, sperăm noi, va fi adoptat cu o majoritate largă. Dacă acest lucru se întâmplă, atunci ne vom fi achitat de mandatul pe care l-am primit și nu vom solicita o prelungire a mandatului nostru. Timpul nostru este atât de scurt pentru o temă atât de vastă, încât uh, deja lucrăm cu uh, uh, toată forța, însă nu vom avea rapoarte parțiale. Comisia Sure este o, o comisie mare și pentru prima dată în istoria Parlamentului European este o comisie care descrie prioritățile pentru următoarele perspective financiare înainte ca comisia să-și fi prezentat propriul proiect legislativ. Da? Uh, nu noi am contribuit la faptul că uh, Comisia a demarat aceste, uh, acest, munca pe acest proiect atât de târziu, dar sper că împreună și cu ajutorul nostru Comisia va reuși să, finalize, să ne prezinte o legislație importantă în acest sens. În ce privește sectorul transporturilor, credem că aici există un mare potențial pentru crearea unei valori adăugate europene că dezvoltarea socioeconomică și competitivitatea pot fi asigurate doar în condițiile existenței unui transport uh, bine dezvoltat, în care așa numitele bottlenecks, uh, aglomerații și ambuteaje uh, sunt evitate și în care există multe legături orizontale, legături cu caracter transfrontalier care să îmbunătățească fluxul în toate direcțiile. Domnul general, director general a arătat și o spunem și noi, dacă ne asumăm eh, strategia UE 2020, atunci trebuie să ne asumăm și cele trei obiective. Aceste trei obiective sunt obiective globale. Deci nu putem să spunem, de exemplu, că ne interesează doar competitivitatea și e important pentru noi să creștem competitivitatea noastră. Pentru că dacă creștem competitivitatea, creștem, rezolvăm și problema în transport. Nu. Trebuie ca și durabilitatea, incluziunea socială să facă și ele parte din toate demersurile noastre, inclusiv în sectorul transporturilor. Deci nu putem să avem o abordare unilaterală. Și de aceea Eh, comisara dreptate când spune că eh, toate aceste politici trebuie să fie interconectate și trebuie să eh, urmeze aceleași orientări și linii directoare generale. Același lucru este valabil și pentru politica agrară și pentru politica de dezvoltare regională. Da? În același timp, dacă ne gândim la faptul că ne dorim orașe smart, orașe inteligente, trebuie în uh, proiectele pe care le facem pentru, pentru aceste orașe inteligente să uh, avem în vedere și sectorul transporturilor. Deci lucrurile se interconectează. Însă, uh, atunci când vine vorba de finanțare, atunci nu putem să rezolvăm problema doar prin uh, crearea unui nou capitol sau unei linii bugetare. Mă gândesc aici la TNT. Um, a spus și uh, Salvador și o va spune în raportul său că atunci când vom avea programele gata făcute și vom ști care sunt cheltuielile uh, pentru aceste programe, atunci va trebui mai întâi să creăm niște condiționalități, niște reguli de cheltuire a banilor. În raportul său privind uh, funcționarea uh, perspectivei financiare actuale, Comisia a avut curajul deja să privească înainte uh, spre următoarea uh, perioadă de referință financiară, uh, încercând încă de acum să formuleze niște, niște consecințe pe care le-a tras în baza experienței acumulate în cadrul de referință actual. Deci este important ca atunci când se atribuie bani, să se semneze contracte foarte clare cu statele membre, cu regiunile de dezvoltare, cu uh, alte entități care constituie parteneri contractual, uh, părți contractante. Și încă un lucru, nu o spun doar eu, uh, atunci când uh, semnezi un contract, trebuie să prevezi în acel contract și sancțiuni pentru neîndeplinirea obligațiilor contractuale. Pentru că trebuie să existe și um, uh, aceste, aceste clauze care, uh, care prevăd foarte clar sancțiuni pentru încălcarea contractelor, pentru că altminte nu are niciun rost să faci, să, să semnezi un contract. Acest lucru ne surde foarte mult pentru că și noi vrem și asta este obiectivul nostru, ca din acel 1% din PIB să facem cât se poate de multe lucruri și să creștem în general eficiența cheltuirii fondurilor noastre. Acesta este mesajul nostru și luăm cu noi mesajele dumneavoastră în activitatea noastră pe viitor. Vă mulțumesc! Mulțumesc. Da, uh, Michael, totdeauna vreau ultimul cuvânt, spune domnul președinte, dar mai întâi vreau să vă mulțumesc, stimată colegă, și vreau să-ți mulțumesc și ție, Salvador, pentru timpul pe care l-ați uh, sacrificat pentru a participa la reuniunea noastră, să ne ascultați uh, opiniile. Ne va face plăcere să colaborăm cu dumneavoastră în cursul anului viitor. Pentru membrii noștri, termenul pentru depunerea amendamentului la proiectul de raport este 8 decembrie Votul în Comisia TRAN va avea loc în uh, ianuarie, astfel încât uh, uh, la un termen cât se poate de apropiat în timp, vom fi în măsură să vă dăm avizul, stimată colegă. Doamna Haug. nu uitați, 1 februarie, 1 februarie este ziua în care comisia noastră va vorbi despre rețelele TNT, deci sunteți invitați. Vă mulțumesc! Okay, colleagues, we've now got to sort out the air services. Mulțumim și acum trecem la acordul dintre Uniunea Europeană și uh, Brazilia în privința anumitor aspecte ale serviciilor aeriene. Doamna Țică are cuvântul. Uh, mulțumesc, uh, domnule președinte. Acesta este un important acord Acesta este un uh, important uh, acord uh, internațional privind aviația civilă. Este un acord semnat între Uniunea Europeană și Brazilia. Vreau să menționez câteva cifre pentru colegii noștri și anume Brazilia este cea mai importantă piață din America Latină, iar Uniunea Europeană este uh, Uh, cel mai uh, mare partener uh, comercial al Braziliei, asigurând practic 22,5% din comerțul total. De asemenea, Uniunea Europeană este primul mare investitor în Brazilia, iar dacă ne referim la impactul acestui acord privind turismul, pot menționa faptul că dintr-un uh, total de 1,74 de milioane de vizitatori uh, europeni către Brazilia, 35, uh, practic numărul acesta reprezintă 35% din totalul vizitatorilor străini, deci care vizitează într-un an Brazilia. Uh, de asemenea, Uniunea Europeană, care deține 22% din uh, zborurile internaționale, uh, este practic cea mai mare piață internațională, a doua cea mai mare piață internațională, după Argentina și pe locul trei fiind Statele Unite. Menționez de asemenea faptul că Brazilia ocupă locul uh, doi în uh, lume din punctul de vedere al numărului de aeroporturi. Uh, cel mai mare număr îl, are stat, îl au Statele Unite cu aproximativ 15.000, practic o treime din numărul total de aeroporturi, urmată fiind de, urmate fiind de Brazilia, cu număr de 4.000 de aeroporturi, practic cu 600 mai mult decât numărul de aeroporturi din Uniunea Europeană. Uh, de asemenea, cifrele Eurostat uh, arată că um, în ceea ce privește uh, efectele benefice um, ale, asupra turismului datorate liberalizării pieței privind aviația civilă între Uniunea Europeană și Brazilia, vorbim de 145 de milioane de euro, din care, practic, cam 86 uh, de milioane uh, vor fi, uh, vor fi afectate vor fi ca beneficii pentru turismul în Brazilia, iar 59 de milioane vor fi beneficii pentru Uniunea Europeană. Uh, acest uh, acord uh, practic înlocuiește anumite prevederi existente în 15 acorduri bilaterale, deci există 15 acorduri bilaterale semnate între state membre ale Uniunii Europene și Brazilia, dar menționăm faptul că datorită unei hotărâri a Curții de Justiție a Uniunii Europene, Uh, uniunea europeană are competență exclusivă în ceea ce privește diferite aspecte ale aviației uh, externe uh, ceea ce face ca imperativ ca acele prevederi din acordurile bilaterale să fie incluse într un acord comun uniunea europeană brazilia privind anumite aspecte ale aviației civile. aceste aspecte se referă la desemnarea de către un stat membru a unui operator care astfel este autorizat uh, are licență și poate opera practic uh, pe, în spațiul aerian uh, al braziliei de asemenea articolul trei se referă la siguranță iar articolul patru se referă la impozitarea combustibilului de aviație. Nu uh, în ultimul rând uh, menționez articolul cinci care se referă la compatibilitatea cu norme privind uh, concurența, astfel încât toți operatorii comunitari să poată avea acces egal la piață. Evident, este important să existe și aceste acorduri bilaterale. Deci menționez faptul că acordul pe care îl discutăm astăzi nu înlocuiește acordurile bilaterale, ci înlocuiește anumite prevederi ale acestor acorduri bilaterale, astfel încât uh, să existe un uh, acces uh, egal, nediscriminatoriu privind aceste servicii aeriene. Vreau să închei spunând faptul că Uniunea Europeană va negocia un, și va semna un acord orizontal privind transportul aerian cu Brazilia, Uh, care este, prezintă o importanță foarte mare pentru Uniunea Europeană. M-aș opri aici. Uh, eu solicit uh, și recomand colegilor noștri să voteze acest raport și, practic, să aprobăm acest acord, dar sunt deschisă și doresc să aflu și punctul de vedere al colegilor. Subliniez că vorbim de o procedură de aviz, deci un consent. Mulțumesc. Thank you very much. Can I remind members this is... Mulțumesc. Vreau să uh, reamintesc membrilor că nu avem posibilitatea amendării textului. Este, suntem în procedură de consens. Um, deci putem să uh, adoptăm sau să respingem uh, în avizul nostru conform această, această propunere. Domnul Taxie, PPE? Obrigado, Sr. Presidente. Queria começar por felicitar o trabalho da Sra. Ticau, a nossa relatora, eh, pelo... Doresc să-i mulțumesc doamnei Țicău, raportoarea noastră, și doresc să aduc câteva precizări. Mai întâi, pe plan instituțional, rolul Parlamentului European a fost întărit, deoarece acum el poate adopta tratate internaționale, în special pentru procedura ordinară. Așadar, Parlamentul uh, trebuie să intervină și de aceea Trebuie spus că suntem, de fapt, doar obligați să dăm un aviz conform. Avem un rol foarte limitat și trebuie spus acest lucru. Vreau să vă spun că acest acord uh, orizontal în domeniul aviației civile este un pas înainte pentru piața aviației în general în Europa și va crea un cadru modern pentru aviație în general și pentru relațiile între Uniunea Europeană și Brazilia în momentul de față este de aceea esențial pentru ca, ca Uniunea Europeană să aibă o politică de aviație coerentă, coerentă față de obiectivele proprii pentru a-și realiza piața internă, astfel încât să putem avea și relații mai bune cu țările terțe. Vom dori în acest domeniu o Uniune Europeană mai puternică, mai competitivă și de aceea avem nevoie de o piață mai solidă. Trebuie să ne amintim de asemenea că obiectivele de non-discriminare și de acces la piață pentru companiile europene este de asemenea un punct esențial social. Acest punct trebuie de asemenea să fie armonizat uh, cu regimul de drept european în materie. Deci este nevoie de o bază juridică renoită în acest domeniu. Însă trebuie spus că acesta este doar un prim pas, un prim pas din mulți alți pași care vor trebui să urmeze în politica de aviație civile în acordul cu Brazilia. Mă gândesc aici la deschiderea piețelor și la oportunitatea de investiții care vin odată cu aceasta, care trebuie însă să fie implementată în mod gradual. Trebuie să substituim și să completăm acordurile existente printr-un acord nou general la nivel comunitar și astfel Uniunea Europeană Europeană va lansa o bază de cooperare care va urma și va fi folosită și pe viitor și va trece prin cooperarea norma, de normelor, deci legislativă și în același timp va ține cont de aspecte cum ar fi siguranța. Aspectul siguranței este de asemenea tratat în această propunere și va fi uh, și discutat în alte rapoarte pe care le, mai discuta, le vom mai discuta în comisia noastră. Dar sperăm că acest acord să aducă avantaje economice foarte clare. De asemenea, trebuie să se elimine mecanismul controlului uh, de prețuri, trebuie să se, ne bazăm pe o politică de concurență care să vină în favoarea cetățenilor, iar acest acord va putea să aducă o economie de peste 300 de miliarde de euro pentru pasageri pe total. Trebuie de asemenea să ne gândim și la transportul de mărfuri, la cargo, care de asemenea va fi uh, obiectul unei norme mai deschise, mai uh, flexibile. Iată deci uh, de ce mi se pare foarte important apelul lansat de doamna Țicău la sfârșit de a susține acest acord. Într-adevăr, dacă aceste motive nu sunt suficiente, aș vrea să vă mai spun încă un ultim lucru pentru ca să vă conving și anume faptul că uh, de fapt, uh, sunt 30 uh, de grade acum la Brazilia și aici la Bruxelles sunt minus 3 grade și cred că dacă nu, acesta va, nu va atrage destul ca să mergeți în Brazilia, nu știu ce să vă mai spun. Mulțumesc! Thank you, Chair. Thank you, Mrs. Stick. Mulțumesc, uh, domnule președinte, și mulțumesc, doamnă Țicău, pentru acest proiect de raport. Am doar câteva comentarii și o singură întrebare în legătură cu acest proiect. După cum știm, de la intrarea în vigoare a Tratatului de la Lisabona încoace, Parlamentul are competențe sporite în domeniul reglementărilor în sectorul traficului aerian. Toate statele membre vor ceda, își vor ceda acordurile bilaterale în favoarea unui acord comunitar cu Brazilia. Grija noastră principală este siguranța pasagerilor Uh, și mărfurilor în transport și uh, uh, sigur că dorim, avem în vedere și beneficiile pasagerilor în acest context. Avem un acord similar cu Canada și există în acest acord posibilitatea amendarea, amendării acordului uh, prin participarea Parlamentului. Doamna Sică, puteți să ne răspundeți la această chestiune? Care este situația în cazul nostru? Doamna Mulțumesc, uh, doamnă, uh, domnule președinte. Vreau să mulțumesc doamnei Țicău pentru raportul său și pentru comentariile pertinente pe care le-a făcut pe marginea acestea. <clears throat> Cred că a subliniat dumneai foarte uh, bine importanța uh, progresului ce trebuie să-l realizăm în legătură cu acest uh, domeniu. În ce privește regimul de proprietate și controlul, am avansat deja. Mai există și acordul privind libertățile și drepturile pasagerilor um, Acum uh, ne aflăm însă în America Latină și nu în relația cu America de Nord, uh, dar după, după aceasta, acest acord ar urma și uh, acordul cu Statele Unite. Trebuie să avem în vedere aceste chestiuni în, în stabilirea calendarului nostru de acțiune și de aceea, în numele ECR, susținem raportarea și am dorit ca acest dosar să poată fi adoptat, acest raport să poată fi adoptat atât cât se poate de repede. Cred că raportarea a arătat foarte clar uh, motivele pentru care trebuie susținut uh, cu toată uh, fervoarea acest raport. Mulțumesc. Merci, monsieur le président, et merci à... Mulțumesc, domnule președinte, și mulțumesc doamnei Țicău pentru raportul ei. Acest ne amintește faptul că Parlamentul să aprobe acest raport. Doamna Țicău a subliniat importanța Braziliei ca partener economic al Uniunii Europene. Aș dori să spun că acest acord, cum a fost subliniat și despre vorbitorii dinainte, este important și pentru că începe un demers de întărire a legăturilor aeriene între Uniunea Europeană și Brazilia. Aceste legături sunt esențiale pentru dezvoltarea activităților comerciale, pentru dezvoltarea schimburilor și a mobilității persoanelor. Brazilia este o piață care este 4 milioane 800 de mii de persoane, aproape ca mărime de China și Japonia, deci este foarte importantă. Avem uh, acordul de securitate este într-un stadiu foarte avansat și Parlamentul va trebui să-l aprobe în viitorul apropiat și avem negocieri în curs cu acordul privind servicii aeriene. De acest acord vorbim astăzi, care face parte din această dinamică care garantează că acordurile bilaterale existente se aliniază cu dreptul european existent. Înțeleg observația doamnei Savisar privind problematica instituțională, dar doresc să vă liniștesc că nu pot exista modificări ale acestui acord sau a oricărui acord viitor fără ca Parlamentul să fie asociat formal prin intermediul, intermediul procedurii de aprobare, conform Tratatului de Lisabona. Mulțumesc domnule președinte și doamnă Țicău, pentru că mi-ați dat ocazia să îmi exprim mulțumirile. Mulțumesc. Cred că s-ar putea să existe o confuzie între raportul acesta și raportul pe tema securității. Cred că, de fapt, ce ați spus dumneavoastră se referă mai ales la raportul pe tema securității, pe care nu l-am discutat încă. Aceasta însă nu acoperă această problemă. E vorba de acordul pe siguranța în transportul aerian. Doamna Țică, doriți să adăugați ceva? Domnule președinte, de fapt, în ceea ce privește mm, uh, transportul aerian și acordurile internaționale, uh, discutăm aici de trei tipuri de acorduri. Discutăm, pe de o parte, de un acord cadru orizontal, cum este, îl vom discuta după amiază pe cel cu Canada. Discutăm, un al doilea tip de acord este cel privind siguranța aviației, deci un alt tip de acord unde competența exclusivă este a Uniunii Europene, nu mai trebuie ratificat de către statele membre, și un al treilea tip de acord și un al treilea tip de acord este cel de față, care practic înlocuiește anumite prevederi ale unor acorduri bilaterale existente semnate între diferite state membre și o terță țară, astfel încât să fie uh, practic uh, aliniate uh, la legislația europeană, la ultimele dezvoltări ale legislației europene și să se asigure, practic e vorba de o armonizare și de asigurarea unei concurențe corecte, egale, nediscriminatorie pentru toți operatorii statelor membre. Deci articolul patru la care s-a referit uh, doamna Savizar uh, face parte din acordul privind siguranța aviației uh, civile și în acest acord există un articol care arată faptul că orice modificare nu poate fi făcută decât în comun acord de cele două părți cu respectarea procedurilor Uh, existente în fiecare parte, deci și la nivel comunitar și la nivelul uh, Braziliei. Eu vreau să mulțumesc uh, tuturor colegilor pentru intervențiile pe care le-au avut. Cred că este un acord important. Cred că este esențial ca acordurile bilaterale existente să fie armonizate și de aceea recomand colegilor să susțină uh, Uh, încheierea acestui uh, acord și, evident, uh, în ceea ce privește Brazilia, vom discuta în curând și de celelalte două acorduri. Mulțumesc! Thank you, Mrs. Ticau. Amendment deadline is the 8th of December. Mulțumesc, doamnă Ticau. Termenul pentru depunerea amendamentelor 8 decembrie, vot în comisie în ianuarie și la plenara din februarie. Mulțumesc, dacă toată lumea a înțeles acest lucru. Terminăm acum lucrările noastre și vom începe din nou la ora 3 cu acordul cu Canada, urmat de o mini-audiere pe tema aplicațiilor de navigare prin satelit.